Mes chers collègues, bonjour. Bună dimineața, dragi colegi. Oui. Alors, on commence cette séance. Sper că toată lumea este aici. Începem această ședință cu anunțul deciziilor. Așadar, deciziile luate de coordonator la reuniunea din 5 decembrie anul trecut și ieri seară 25 ianuarie, despre ele este vorba, copiile au fost distribuite, a puteți formula obiecții până la ora 12 și în absența acestor obiecții, deciziile coordonatorilor vor fi considerate adoptate. Deschidem acum votul și ca de obicei vă întreb dacă aveți cartelele de vot. Da? Bun. Atunci facem un test pentru a vedea dacă nu sunt prea mulți colegi de la PPE, prea mulți de la socialiști sau prea mulți verzi. Mulțumesc, stimate coleg, pentru această glumiță. Monsieur Peter Lundgren, allez-y. Vă rog, ați ridicat mâna? Uh, Seymour don't have a working voting card. It's only Colega mea, doamna Simer, nu are uh, cartela de vot, este pe drum, poate poate vota prin ridicarea mâinii? Du, un președinte, da, uh, sigur vom lua în considerare votul uh, și vă rog să ridicați mâna cât mai bine, cât mai clar, ca să vă văd. Testul, deschidem votul.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 Abțineri? Compromisul se adoptă. Trecem direct la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 2 se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 3 se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și compromisul 4. Compromisul 5. Își cere scuze președinta. Prima mea experiență de vot, vă rog să-mi acordați indulgență. Uh, Așadar, continuăm cu amendamentul 74. Cine este pentru? Împotrivă. Facem o verificare electronică, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Plus 15 și minus 24. Amendamentul nu se adoptă. Trecem acum la amendamentul 89. Cine este pentru? Împotrivă. Nu este clar. Cine a spus că este clar? Moi, je préfère vérifier. Președinte, aș prefera să verificăm. Se deschide votul. S-a închis votul? Amendamentul se respinge. Continuăm cu amendamentul 91 pentru, Împotrivă. Aici e clar. Amendamentul se respinge. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 5 se adoptă. Trecem acum la amendamentul 121. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Se deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul se respinge. Continuăm cu amendamentul 128. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul se respinge. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 266. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Com amendamentul 266 se adoptă. Acum, compromisul 7. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Compromisul 7 se adoptă. Trecem la compromisul 8. Cine este pentru? Cine este împotrivă? abțineri. Compromisul 8 se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog. Deschidem votul la compromisul 9. S-a închis votul. Compromisul 9 se adoptă. Continuăm cu compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 10 se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 11 se adoptă. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 12 se adoptă. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 13 se adoptă. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 14 se adoptă. Compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 15 se adoptă. Compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 16 se adoptă. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 17 uh, se adoptă. Compromisul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 18 se adoptă. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 19 se adoptă. Trecem acum la amendamentul 221. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă, repetă președinta. Amendamentul se adoptă. Amendamentul 220. Nu. Uh, îmi cer scuze, trecem la compromisul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 20 se adoptă. Compromisul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 21 se adoptă. Compromisul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 22 se adoptă. Compromisul. Acum trecem la amendamentul 312. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 312. Din păcate. Eu aș zice că este respins, dar uh, dacă vreți, verificăm. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul se respinge, v-am spus eu. Allez, nous continuons. Le compromis 23. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri. Compromisul 23 se adoptă. Compromisul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 24 se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 258. Îmi cer scuze, spune președinta. De fapt, trecem la amendamentul 251. Fiți indulgenți, e prima mea, primul meu vot. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. Amendamentul se adoptă. Continuăm acum cu amendamentul NV6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 24A9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul se adoptă. Nv 12, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nv 12 se adoptă. Amendamentul 260... 267. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul se adoptă. Amendamentul 271. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. <coughs> Verificăm. Să deschizi votul. Votul s-a închis. Amendamentul se respinge. Continuăm cu compromisul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 25 se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri. Compromisul 26 se adoptă. Compromisul 26 nou. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 26, 9 se adoptă. Compromisul 27, pentru. Împotrivă. Abțineri. Compromisul 27 se adoptă. Amendamentul 292. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 292 se respinge. Amendamentul 293. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 293 se adoptă. Compromisul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 28 se adoptă. Acum amendamentul 302. Cine este pentru? Ah, ah excusez-moi, excusez-moi. Președinte, aș cere scuze. trei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul se adoptă. Acum trecem la amendamentele următoare de pe listă, sub competența exclusivă a Comisiei Emploi. Prin urmare, nu sunt votate, însă conținutul lor este integrat uh, textului raportului cu acordul raportorilor. Prin urmare, trecem direct la amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este clar, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul se adoptă. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 29 se adoptă. Compromisul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 30 se adoptă. Compromisul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 31 se adoptă. Trecem acum la amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Amendamentul 21 se respinge. Amendamentul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 22 se respinge. Amendamentul 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 36 se respinge. Amendamentul 38 pentru. Împotrivă. Abțineri? Amendamentul 38 se respinge. Amendamentul 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 39 se respinge. Amendamentul 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 40 se respinge. Amendamentul 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 41 se respinge. Amendamentul 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 43 se respinge. Amendamentul 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 44 se respinge. Trecem la compromisul 32 pentru. Împotrivă abțineri, compromisul 32 uh, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, compromisul 33 se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, amendamentul 54 se adoptă. Amendamentul 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 56 se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Nu este clar. Trecem la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Da. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 3 se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, amendamentul 4 se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, amendamentul 5 se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, amendamentul 6 se adoptă. Amendamentul 7, pentru, Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 7 se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 9 se respinge. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 10 se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Votăm uh, împreună 11, 12, 14, nu și 13, 11, 12, 14 și 15. Le supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este clar, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul? Amendamentul 13 se adoptă. Și amendamentul 16, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 16 se adoptă. Trecem acum la votul final prin vot electronic. Final. Prin vot prin apel nominal. Le vot est fermé. S-a închis votul. Raportul se adoptă cu 32 de voturi pentru, 7 împotrivă, 3 abțineri. Domnul Telitca, permiteți-mi în calitate de președinte a Comisiei să vă felicit. Pentru că știu că negocierile cu Comisia Ocupare nu au fost mereu ușoare și ați făcut eforturi foarte mari în cadrul acestor negocieri. În calitate de președinte a Comisiei Transporturi, țin să vă felicit și să vă mulțumesc uh, pentru eforturile și pentru cooperarea pe care ați avut-o cu Comisia Ocupare. Vă mulțumesc, domnule Terișca. Dragi colegi, putem să-l aplaudăm. Vă mulțumesc pentru acest raport. Nous continuons notre séance. Continuăm acum ședința noastră. Nous continuons avec la prolongation. Continuăm acum cu prelungirea duratei Fondului European pentru Investiții Strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale platformei europene de consiliere în materie de investiții. O să-i dau mai întâi cuvântul doamnei raportor, doamna Ayala Sender, pentru ca să ne prezinte proiectul de aviz și după aceea voi da cuvântul raportorilor din umbră și apoi vom avea un schimb de opinii cu reprezentantul comisiei. Vă rog să faceți liniște, are cuvântul doamna raportor Ayala Sender. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să vă amintesc că acesta este partea noului EFSI. Astăzi uh, lucrăm la prima fază, de fapt, lucrăm uh, și învățăm din prima fază care s-a elaborat deja și e vorba de o de FACE, e vorba de investiții, e vorba de Parlamentul acesta, dar și de beneficiari, care sunt și guvernele statelor membre. Am vrea la această a doua fază a fc ului să avem un uh, FACE sau FC care să fie îmbunătățit. Comisia pentru Transport uh, știți că are în competența sa teme uh, în care este competentă de fond, transportul, turismul, teme care sunt afectate de fondul european de investiții strategice și de aceea suntem cei care trebuie să luptăm pentru ca el să fie îmbunătățit. În primul rând, prioritatea noastră este să garantăm uh, o, un nivel similar de CFM în CFM pentru transporturi. Știți că suntem într-un moment critic acum și vom avea și o dezbatere despre Brexit și de aceea e foarte important să discutăm despre bugetul viitor al Uniunii. Se va decide ce se va întâmpla, există multe semne de întrebare. De aceea, Acum uh, unele guverne au început uh, deja să um, poartă discuții și să spună că nu va exista o contribuție pentru acei 13% care vor lipsi din cauza Brexitului și atunci s-ar putea ca bugetul să intre într-o situație periculoasă. Eu zic că noi în Parlament trebuie să avem grijă ca cel puțin CFM-ul să fie păstrat în formatul său actual și o să îl susținem mai departe și pe domnul Monti în um, căutarea unor resurse suplimentare și vorbim aici, bineînțeles, de partea care ne privește, de partea transporturi. Mai trebuie făcute eforturi la FACE pentru că avem uh, o reducere, de exemplu, pentru mecanismul conectarea Europei, ceea ce mm, nu a fost foarte bine, dar la Phase 2 avem câteva vești pozitive totuși. Am înțeles că mm, și banca și comisia și noi Um, putem să, uh, putem să acționăm și am discutat deja cu banca pentru a încerca să găsim soluții și lucrurile nu arată chiar foarte rău. Bineînțeles că um, mai trebuie să mai discutăm cu banca, dar banca a făcut deja câteva ajustări la garanție, de exemplu. În loc de 50% s-a redus garanția acum la 33%. Și noi propunem să mai se reducă și încă un pic mai mult măcar câteva puncte procentuale și așa am putea să evităm ca din nou uh, face-ul să fie cel care să aibă de suferit uh, din cauza acestei garanții. E vorba de un procent uh, foarte mic, nu e foarte grav. Dacă banca este de acord, deja avem, avem șanse să, să avem câștig de cauză. Deci cam atât momentan. Eu zic că acestea sunt sugestiile noastre pentru a merge pe o cale mai sigură, pentru a garanta deci fondurile pentru transport. Discuția este însă încă în curs și o să vedem ce mai obținem. Pentru noi e foarte important și ca noul FC proiectele mari europene, Cezar sau uh, altele, Cezar și uh, rețelele să fie și ele garantate, trebuie să aibă un tratament uh, special, au nevoie de asemenea de garanții de siguranță și totul trebuie să fie organizat uh, la Phase 2 în așa fel, din punct de vedere financiar, încât să putem să ținem cont de necesitățile care au apărut acum și planurile de afaceri trebuie să fie și ele adaptate în funcție de nevoi și se fac eforturi în acest sens la bancă. Încă ceva ce aș mai vrea să subliniez. Am constatat că la mecanismul corectarea Europei, la prima sa versiune, am avut un procent care era destul de ridicat pentru garanție, dar uh, acum uh, se prelucrează lucrurile și noi nu suntem încă destul de mulțumiți. Nu prea corespunde rezultatul cu eforturile pe care le-am făcut aici. Nu, în niciun caz nu mi se pare că reflectă acest procent uh, importanța mecanismului. Nu, ni s-a părut important să lansăm uh, un semnal că e important acest mecanism. Comisia a început să poartă discuții despre un uh, earmarking la anumite uh, procente și noi vrem să folosim acest caz, uh, acest precedent, pentru a spune ca minim 20% să poate să fie preluate pentru proiecte din, tra, din transport. De asemenea, considerăm că este important ca și contribuțiile statelor membre, a autorităților locale sau la nivel regional să fie foarte clare pentru că plenara deja a adoptat uh, decizia în acest sens. La ultima plenară de la Strasburg, dacă vă amintiți, am avut raportul despre logistică, unde se atingeau exact problemele acestea. E important, deci, ca aceste contribuții din partea autorităților regionale și locale, care în momentul de față sunt uh, sub presiuni din cauza pactului de stabilitate, să um, poată să fie adaptate pentru ca să se considere, de exemplu, contribuțiile lor ca și contribuții la proiecte europene, să fie mandate europene, să nu fie numai mandate naționale. Important e și că, de exemplu, asocierile, asociațiile europene pentru colaborarea teritorială să fie considerate la nivelul pe care îl au. Comisia ar putea să creeze baze mai bune pentru aceste asocieri sau aceste uh, um, înțelegeri pe care le avem în, la, între entitățile care se ocupă de aspecte teritoriale și mi se pare foarte important ca proiecte, de exemplu, care fac parte Uh, din, uh, care de fapt uh, sunt transfrontaliere și deci sunt mai complexe, au ating competența mai multor autorități regionale. Acolo o să se creeze o platformă mai ușoară de colaborare. Mi se pare important, mai ales la proiectele de transport, să se întâmple așa. Altceva, autostrăzile. La autostrăzi, cred că suntem cu toții de aceeași părere. Uh, Ni s-a spus că avem uh, câteva proiecte care se autofinanțează aproape. Avem și anumite cazuri mai speciale, sigur, dar care sunt mai degrabă punctuale. Aici uh, și Consiliul mai trebuie să-și exprimă părerea, știți cum, care e situația în anumite state membre. Însă, din punctul de vedere al Parlamentului, e foarte important să garantăm și să ne implicăm pentru întreținerea și îmbunătățirea acestor infrastructuri, un upgrading. Așa am scris chiar în raport. Trebuie să avem ajutor din partea fondului de garanție, din partea FACE, pentru întreținerea și îmbunătățirea infrastructurii. Și am formulat, după cum spun în raport, dar i-am spus și domnului Katainen. Eu zic că, momentan, Comisia este cea care trebuie să acționeze, ar putea să facă un gest în această direcție. Infrastructurile din Europa, cum a fost cazul și în alte domenii, au nevoie de investiții în îmbunătățiri. În Europa, însă, în continuare, sunt dificultăți foarte mari. În toate statele membre, chiar și în cele care mm, sunt cele mai mm, înaintate la subiectul autostrăzii. Apoi bordul FC ar trebui să fie deschis pentru o evaluare făcută de către autoritățile regionale și de către operatorii de proiect. Ei colaborează deja în alte domenii și deci ar trebui să ne asigurăm că nu numai banca este cea care derulează proiectul, ci și alții să preia răspunderea pentru el. De exemplu, aș zice că banca ar putea să fie mai uh, autoritară în fața autorităților uh, regionale și să fie de asemenea și mai, să ajute mai mult, pentru că autoritățile câteodată se pierd, de exemplu, când în anumite proiecte multinaționale trebuie să utilizeze fonduri regionale sau fonduri europene. Și în final, despre viitorul fondului, acesta ar trebui să fie subiectul unei evaluări, o evaluare independentă, pentru ca să putem mai bine să evaluăm uh, proiectele și să vedem ce rentabilitate socială europeană aduc. Iată ce am propus noi momentan. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă raportor. Aș deschide dezbaterea acum și vreau să-i dau cuvântul mai întâi domnului Vim Van de Camp. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, uh, doamnă raportoare. Colegul meu uh, Marcus Piper nu poate să vină în această dimineață la comisie și m-a rugat să îi transmit prezentarea. Întâi aș vrea să-i mulțumesc foarte mult doamnei Ayala Sender, spune domnul Piper, uh, prin intermediul domnului Van den Kamp, pentru că a elaborat acest document foarte important din partea Comisiei TRAN. În mare suntem uh, de acord cu propunerea doamnei Ayala Sender, mai ales cu partea, poate n-am auzit bine, poate n-am fost atent, dar partea aceea în care ați vorbit de bugetul EFC uh, sau FACE, să obținem un 20% pentru transport, ați spus, dacă nu mă înșel, uh, nu sunt convins. În orice caz, eu zic că ar fi un obiectiv foarte bun să sporim fondurile pentru transport și am aflat de curând că în Comisia pentru Agricultură s-a stabilit un obiectiv pentru a obține fonduri uh, FACE pentru agricultură. Și de aceea mi s-ar părea foarte bine ca și noi să ne profilăm mai bine. Iar apoi uh, voi vorbi puțin și despre Face 1. Oricum, doamna Ayala Sender a spus uh, în intervenția dânsei că prin faptul că foarte mulți bani au fost transferați din facilitatea, din mecanismul uh, conectarea Europei și de atunci uh, mecanismul este oarecum sleit și întrebarea e dacă a fost bine să facem așa. Noi considerăm că este o idee bună ca și Comisia să lipească ceea ce a mai rămas din mecanismul conectarea Europei cu FACE-ul. Pentru că amestecul dintre împrumuturi și subvenții este, cred eu, viitorul uh, pentru noi. Și încă ceva dacă vom putea primi înapoi fondurile noastre, așa cum a spus doamna Ayala Sender, e deja foarte bine. Sau dacă avem un procent important pentru sectorul transporturilor, de asemenea, mi se pare un lucru bun, pentru că acesta ar fi din uh, proiectele FACE. Deci, cred că dacă e așa, atunci uh, suntem de acord că um, parteneriatele public-private uh, trebuie să fie și ele extinse, îmbunătățite și suntem de acord, cred și că o platformă de investiții în acest sens ar putea să joace un rol uh, important. Rămân însă îngrijorări în legătură cu investițiile în domeniul feroviar. Știm cu toții că e bine să combinăm uh, traficul pe șosele cu taxa de autostradă și că Face-ul poate să ajute aici, dar calea ferată a rămas în urmă. Doamna Ayala Sender a spus că există o rezervă foarte mare mai ales în legătură cu excepțiile care trebuie făcute de la Pactul de Stabilitate și de Creștere. E o discuție pe care am mai purtat-o în Parlament. Unii spun că e vorba de investiții care pot să se bucure de o excepție de la Pactul de Stabilitate și de Creștere, însă în cadrul PPE mai avem o rezervă destul de mare în legătură cu acest subiect, pentru că credem că am putea crea din nou o bulă de datorii aici și poate ar putea să am putea găsi un uh, compromis, un compromis pe care îl propune domnul Piper și anume ca datoriile parteneriatelor public-private să fie preluate în datoriile naționale anual. Deci să nu se întâmple acest lucru o singură, o singură dată, ci anual pentru că aceasta ar deveni mai, uh, ar fi mai simplu. Eu oricum vreau să-i urez uh, mult succes doamnei raportor, pentru acest aviz îi mulțumesc și colegul meu uh, Piper va urmări dosarul în mod critic, dar constructiv. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Vandenkamp. Vreau să dau cuvântul acum domnului Zile. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau și eu, în primul rând, să-i mulțumesc doamnei Ayala Sender, doamnei raportor, pentru acest raport. Am înaintat mai multe amendamente uh, și voi explica și ideea amendamentelor mele. O să-i rog pe colegi să susțină aceste amendamente. Unul din obiectivele cele mai importante eh, este coeziunea economică și socială în Europa. Din păcate, această coeziune eh, nu a fost foarte pozitivă în eh, primul phase, mai degrabă a fost negativă. Și dacă vorbim de proiectele de transport în cadrul phase 1, vedem că și coeziunea economică și socială merge într-o direcție negativă. Datele ne arată că primele proiecte în primele proiecte, 92% din ele s-au uh, s-au realizat în uh, fostele, în cele mai vechi uh, state membre, 15 ale Uniunii Europene și numai foarte puține au fost realizate în statele care au intrat în Uniunea Europeană după 2004. Aș vrea să rugăm să se schimbe această tendință, pentru că nu putem să pierdem totuși piatra de temelie a politicii europene de coeziune, pentru că EFSI Uh, trebuie să susțină această politică. În ceea ce privește acum uh, Curtea de Conturi, aceasta a indicat că momentan nu e clară selecția proiectelor, cum s-a făcut. Comisia și Consiliul s-au pus de acord atunci pe finanțarea suplimentară pentru Phase 2 și noi uh, nu înțelegem foarte bine cum s-a făcut selecția din punct de vedere al politicii de transport. DigiMove de la Comisie a reușit să obțină ca autostrăzile mari să nu fie realizate, în afară de proiectele transfrontaliere. E o veste bună, însă ceea ce văd în același timp în mai multe state membre, mai multe capitale, este că FACE și autoritățile locale au uh, luat împrumuturi pentru a finanța întreprinderile, uh, proiecte ale întreprinderilor locale și băncile participă la aceste împrumuturi. Ceea ce face ca și autoritățile locale să participe la proiecte de risc. Acesta este un risc destul de mare în general pentru mai multe aspecte. Noi vrem să continuăm uh, să lucrăm cu FACE, dar uh, noi nu vrem să avem acest risc de luat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zile. Are cuvântul acum domnul Dominic Riche. Merci, la Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, Ines, pentru raport. Sigur că în uh, mare sunt uh, de acord cu uh, ce s-a spus, cu obiectivele asumate. E adevărat că la FC2 avem două capitole mari. Mai întâi finanțările și apoi obiectivele, nu-i așa? Și operaționalitatea FC. În ce privește mecanismele de finanțare, vreau doar să subliniez câteva aspecte unde cred că nu suntem pe aceeași lungime de undă. În primul rând, eu cred că trebuie să diminuăm fondul de garantare cu 35%. Deja 35% este o cifră care a fost intens discutată, nu a fost uh, convenită, nu a fost validată, nici BEI nu e de acord. Și mie mi se pare că asta nu face decât să slăbească capacitatea de mobilizare a fondului. Deci, din potrivă, nu uh, consolidează, nu liniștește piețele. 35% limită. Noi nu suntem împotriva uh, transferării acelor 200 și ceva de milioane de la CEF la EFSI, cu condiția însă ca uh, toate uh, cerințele bugetare să fie respectate. Avem un miliard și jumătate de la instrumente financiare către subvenții și să nu uităm de flexibilitatea de care e nevoie în cadrul financiar multianual. Pentru că, până la urmă, putem estima că CEF este cumva realimentată uh, prin uh, suta de milioane suplimentare acordată de la CFM. E oricum complicat să refuzăm uh, să cedăm o parte din fonduri dacă ni se promite în schimb realimentarea. Suntem uh, de acord că ar trebui să subliniem nevoia de combinare a diverselor forme de finanțare europene. Mie mi se pare că este un uh, progres foarte important în uh, ce privește filozofia bugetară globală și aici suntem complet de acord. Însă ar mai fi câteva lucruri mai de detaliu la care poate ar merita să discutăm amănunțit. Sunt uh, de acord cu doamna raportoare în ce privește adiționalitatea, valoarea europeană adăugată și țintirea pe criterii geografice. Da, acestea trebuie menționate și chiar subliniate, pentru că pe baza lor trebuie făcută propunerile operaționale. De asemenea, sunt de acord că autostrăzile nu ar trebui pur și simplu excluse, nu vrem neapărat să ne concentrăm pe ele în primul rând, dar ar trebui totuși să prevedem uh, activități de îmbunătățire, de întreținere, de ce nu. Și un ultim lucru, ca să nu mă lungesc prea mult, doamna președinte, modul în care se interpretează pactul de stabilitate. Colegul Van de Camp a spus că nu uh, e sarcina noastră să revizuim pactul de stabilitate, însă eu cred că nu putem propune măsuri de revizuire a pactului de stabilitate în acest tip de raport sau în, în această directivă. Asta ar trebui să fie clar. Oricum, lucrurile sunt complicate și uh, va fi greu să încadrăm aceste investiții. Aici avem un raport uh, destul de limitat, iar pactul de stabilitate ar trebui să facă obiectul unei discuții politice mai ample. Deci eu cred că aici, uh, în raportul nostru, nu îl putem încadra. Deși uh, discuția ar trebui avută, pactul trebuie dezbătut. Însă ar trebui să fim puțin mai precauți în legătură cu propunerile pe care le emitem. Se propune însă să se deconsolideze datoria în acest uh, tip de, de măsură, lucru care mi se pare puțin bizar. Dar, per total, raportul este bun și uh, pe partea de mecanisme de finanțare sunt de acord. Uh, eventual un mic dezacord în ce privește obiectivul. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Eriche. Are acum cuvântul doamna Mondelez. Doamna Gonzales. Mulțumesc, doamna președinte. Noi, la Comisia de Transporturi, am dezbătut uh, inclusiv uh, planul Juncker, aplicarea pe primii doi ani și am văzut, iată, Comisia dorește să extindă acest plan, să-l prelungească până în 2020. Mie mi se pare că cele două rapoarte merg mână în mână, pentru că avem uh, astăzi instrumentele necesare pentru a stabili dacă e nevoie de o prelungire, dacă e necesară. Și cu permisiunea dumneavoastră, doamnă președinte, aș uh, încerca să uh, unesc cele două discuții într-o singură intervenție, dacă sunteți de acord. Doamna președinte, da, dar uh, foarte rapid, dacă se poate, pentru că timpul e limitat. Deci, o intervenție scurtă. Mulțumesc, spune doamna Gonzales. Mai întâi, aș vrea să o felicit uh, pe raportoare, pe ambii raportori, de fapt, pe doamna Ayala Sender, cât și pe domnul Riche pentru acest raport. Planul Juncker are multe uh, puncte negative și uh, se regăsesc acestea în uh, propunere, ceea ce mi se pare excelent. După cum știm, planul Juncker reprezintă un fel de pariu uh, individual, pariu personal pe care președintele Comisiei l-a lansat pentru a mobiliza investiții private conform unor reguli ce funcționează pe piața liberă prin intermediari, dar s-a ajuns la niște complexități extraordinare și vedem că e foarte greu să obții finanțarea. Deci obiectivele inițiale nu au fost îndeplinite, pentru că marea majoritate a proiectelor selecționate au fost proiecte care oricum nu aveau eh, cine știe ce probleme de finanțare, iar aceste proiecte s-ar fi finanțat oricum, cred eu, și fără intervenția lui Juncker. În schimb, să lași uh, piața să se regleze singură, fără a impune cote și obiective, iată că acest plan a eșuat. Cred că ar fi trebuit să fi avut criterii și limite pentru concentrarea fondurilor. Pentru că e clar că dacă îi lăsăm pe operatorii privați să acționeze de capul lor, capitalurile vor tinde să se concentreze acolo unde există deja un proiect uh, sigur. Planul uh, Juncker nu a rezolvat problema gravă și recurentă, anume faptul că investițiile europene nu au o coerență, nu există o complementaritate între politicile Uniunii și investițiile pe care le face Uniunea. Și încheie intervenția spunând că toți cei care suntem aici știu foarte bine, pentru că acest lucru a fost denunțat de mai multe ori de observatori, inclusiv de Curtea Europeană de Conturi, și este cu atât mai grav în sectorul energetic și al transporturilor. Anume, noi avem aici rapoarte despre coeziune teritorială, locuri de muncă, dezvoltare locală, reducerea emis- emisiilor rețele cu infrastructuri secundare. E bine, toate acestea sunt foarte frumoase în rapoartele noastre, dar investițiile merg în cu totul altă direcție. Așa că nu înțeleg de ce e nevoie să prelungim planul Juncker până în 2020, când mai degrabă ar trebui să înlocuim cu un plan de investiții țintit pe obiectivele de politică durabilă. și să ne concentrăm pe acele state care au cele mai mari dificultăți. Să nu mai creăm uh, structuri paralele și să venim noi aici cu uh, decizii care să îi încurajeze pe intermediarii financiari care și ei își iau comisionul lor. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Basecut. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, și eu o să fac legătura între cele două rapoarte. E bine, între fc 1 și fc 2 uh, m-aș fi așteptat să găsesc o legătură, ceva. Dar nu o găsesc, uh, văd că nu se face nici măcar o evaluare a primei etape, pur și simplu se dorește continuarea pentru că e bine. De ce e bine? Cum e bine? ar trebui pur și simplu să ascultăm uh, ce ne spune Comisia? Nu. Eu cred că aici în Parlament ar trebui să fim mai neutri, mai obiectivi și mai critici, deci. Pentru că dacă ne uităm la obiectivele FC1 și la gradul lor de realizare, e bine, decizia este simplă. FC a fost uh, promovat ca un nou model economic, ca o tranziție spre altceva. Însă dacă ne uităm la date, la cifre, vedem că pentru BEI nu a apărut uh, nimic deosebit, nimic nou, era uh, business as usual, nu a adus nimic nou. FC1 a fost însă promovat ca o schimbare de filosofie. Însă noi n-am văzut nicăieri aceste schimbare, n-am văzut rezultatele. Eventual, uh, acum uh, să acceptăm uh, cine spune comisia, hai să mai ajutăm pe aici, pe acolo și schimbările vor veni de la sine. Nu! Nu, pentru că aceștia sunt bani de la contribuabilii europeni și se vede că nu au dat rezultate. Avem raportul anual, l-am adoptat în plen, și eu zic că ar trebui să fim mult mai atenți, mult mai prudenți în legătură cu ce facem. Dacă ne uităm uh, și la distribuția geografică, se vede foarte clar. La transporturi vedem că până la finele anului viitor, sigur că poate cifrele se vor modifica puțin, dar până atunci aproape trei sferturi din uh, bani uh, vor fi direcționați către EU15, deci țările din vest unde, din câte știu eu, nu avem cele mai mari lacune de investiții. Dacă ne uităm la anumite proiecte de investiții specifice, vedem Olanda, Germania, Marea Britanie. Eu unul sunt din Olanda și vă spun că nu în Olanda avem cea mai mare nevoie, cea mai mare lipsă de finanțare și cu toate astea suntem printre principalele țări beneficiare. Deci, haideți să ne uităm mai bine și cu un ochi mai critic la ce a făcut FC1 înainte să ne dăm aprobarea pentru FC2. Asta e poziția mea și sunt de acord cu uh, colegii care au, sunt chiar și mai critici decât mine. Uitându-mă la textul lui Ines, vreau să-ți mulțumesc pentru activitate, pentru că ai venit cu propuneri de îmbunătățire cu care suntem de acord. Noi vom mai adăuga încă câteva. Uh, sunt câteva aspecte, precum uh, lipsa de transparență decizională. Știu că la FC2 sunt câteva îmbunătățiri, însă, de pildă, acel tablou de bord care ar trebui să fie folosit pentru a stabili prioritățile, uh, care proiecte ar trebui să primească întâi banii, ei bine, acest lucru lipsește. Deocamdată nu știm exact uh, în ce fel uh, BEI ia deciziile, cum selectează proiectele. Iar acest lucru trebuie, uh, cred, uh, soluționat. În ce privește parteneriatele public-private, din câte văd, există tendința de a spune astea sunt bune, orice s-ar zice sunt bune. Nu. Eu cred că ar trebui să examinăm câteva exemple care denotă clar lipsă de transparență și conflict de interese. Vă dau un singur exemplu. Um, trecerea, uh, bypassul de la Bratislava, un mare proiect PPP uh, finanțat de EFSI și acolo ar trebui să fim uh, foarte critici pentru că nu, nu înseamnă că dacă e PPP, gata, iese bine. Pentru că de multe ori banii vin de la entitatea publică, iar pierderile sunt suportate tot de entitatea publică, nu de operatorul privat. Sunt totuși banii contribuabililor și um, nu ar trebui să-i cheltuim uh, oricum. Cam asta este poziția noastră. Uh, noi uh, suntem așadar pentru îmbunătățirea acestor rapoarte și să ne asigurăm că Parlamentul examinează realmente această propunere, nu punem pur și simplu semnătura noastră fără să știm ce semnăm. Pentru că, oricum, BEI va prelua investițiile finanțate. Mulțumim, domnule Basaicaut. Acum o să dau cuvântul celorlalți eurodeputați, un minut per intervenție, pentru că trebuie să dăm cuvântul și comisiei. Domnul Marinescu. Mersi beaucoup, madame la prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Avem așadar două dosare pe care le tratăm în paralel. În primul rând, punerea în aplicare, care a fost uh, lansat în, ultim, în urmă cu ceva vreme, nu înțeleg acum de ce ne grăbim, pentru că, după părerea mea, concluziile uh, primei perioade de punere în aplicare ar trebui să fie folosite pentru a îmbunătăți cea de-a doua etapă, cea de-a doua perioadă. Sper să se țină uh, cont de acest lucru și inclusiv raportul de la ITRE să țină seama. În ce privește banii, Data viitoare am vorbit despre FC1 și am încercat foarte mult să reducem nivelul garanției pentru a reduce contribuția și acest lucru n-a fost acceptat. Acum mi se propune de la comisie. Data trecută am uh, discutat foarte mult despre cum putem folosi banii uh, din instrumentele financiare, nu doar de la, uh, fond, de la instrumente le structurale, ci și de la Horizon. Haideți să facem acum același lucru. Vedem că au luat banii și au fost uh, și a fost inclus aici inclusiv CEF. În ce privește distribuția geografică, după cum bine știți, nu putem să impunem noi distribuția geografică, însă putem cere ca uh, Uh, fondurile să fie cheltuite conform unui principiu de maxim 10% per stat membru. Mulțumesc! Mulțumim! Acum domnul Nelson. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Dacă n-am decât un minut, o să încerc să mă încadrez. Uh, Doamna Ayala Sender a redactat un text foarte bun. Noi o să încercăm să-l îmbunătățim. Sunt de acord cu ce au spus verzii mai devreme. Așa este, piața trebuie controlată. Piața singură nu poate să se descurce, să se regleze. Noi trebuie să o îndrumăm cumva. Iar acest lucru, să știți că se discute și la alte comisii. La Comisia Regii, uh, discutăm despre faptul că mare parte din finanțare va proveni din fondurile regionale, care sunt pe principiul solidarității pentru Europa. Dacă nu ne conducem după acest principiu, există riscul ca investițiile mari, cu capital foarte mult, uh, vor merge către uh, regiuni care deja sunt bogate. Noi nu trebuie să uităm de principiul solidarității. Și din experiență din experiența cu fondurile regionale, știm bine că ele sunt atrase mai degrabă de țările care eh, deja se descurcă bine. Eu cred că eh, și la Comisia Regii se știe și coordonatorii pentru coridoare știu acest lucru, proiectele vor avea un succes mai mare dacă implicăm și factorii locali și regionali în procesul decizional. Iar acest lucru trebuie spus foarte clar și la Comisia Transporturi. Mulțumesc! doamna Revo Dalon. Mulțumesc, mulțumesc Ines pentru acest uh, proiect de raport cu care sunt absolut de acord. Transporturile uh, trebuie să beneficieze și ele de acest fond european pentru investiții strategice, am zis-o, însă mecanismul de interconectare a Europei vedem că nu mai, uh, nu mai poate fi uh, protejat trebuie să acceptăm ca unele fonduri să fie transferate către FC. Obiectivul de 20% pentru transporturi mi se pare bun pentru a garanta faptul că transporturile europene vor continua să beneficieze de finanțare. Trebuie să punem accentul pe dezvoltare durabilă. Uh, proiectele acelor autostrăzi rutiere trebuie să continue și Amendamentul 4 la proiectul de aviz uh, trebuie menționat, pentru că acolo um, se spune că aceste proiecte trebuie scoase din calculul datoriei publice naționale. Aici nu cred că trebuie să cedăm. Mai multe autorități locale ne-au uh, informat, ne-au spus că acest lucru ar reprezenta o, o frână majoră în calea accesării fondurilor. Uh, și uh, să nu uităm și de legătura cu pactul de stabilitate care a fost menționat de mai mulți colegi. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Arnuciu. Mulțumesc, doamna președinte. La punctele 19 și 20, o intervenție rapidă. Noi credem că EFSI la domeniul nostru nu corespunde uh, obiectivelor pe care ni le-am asumat noi la nivel public, dar nici dorințelor operatorilor privați. Știm că contextul economic și financiar este destul de deteriorat și deci doar să prelungim acest uh, program cu mici ajustări nu mi se pare suficient. Cred că ar trebui cu adevărat îmbunătățit pentru a ne da ceea ce avem nevoie. Este clar că acest program este foarte imperfect și uh, ar trebui văzut dacă putem să îl modificăm uh, mai în uh, profunzime pentru că el chiar să funcționeze. Eu cred însă că schimbările care ni se propun uh, nu vor face acest lucru pentru că văd că marea majoritate a proiectelor de autostradă sunt excluse, văd că și cred că în 2 ani bilanțul FC va fi chiar și mai prost decât cel de acum. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Kramer. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, uh, Există opțiunea să continuăm un proiect și să vedem ce greșeli s-au făcut și să ameliorăm, să mergem mai departe. Din păcate, nu a fost cazul aici. Apoi, transparența. Parlamentul European trebuie să ceară transparența tot timpul. Am întrebat ce s-a întâmplat cu proiectele care au fost respinse, de ce au fost respinse și de ce altele au fost acceptate. Nu avem nicio transparență în această procedură, din nou se continuă și aceasta. Al treilea punct, PPP-ul. În Germania există o analiză a curților de conturi care este distrugătoare, peste 90%. Unul sau două din proiecte au fost pozitive, 90% au fost negative, prea scumpe sau nerentabile. Mi-amintesc cum a fost în Elveția, care și uh, chiar știe să-și dreagă banii. Am văzut uh, că ei reușesc să facă acest lucru și am întrebat când am, m-am întâlnit cu ei cum fac, uh, cum resping. Păi resping proiectele critice pentru că pe cei privați oricum nu se bagă în proiecte critice iar cele pozitive oricum le fac singuri, pentru că oricum mai bine câștigă singur banii. Se pare că noi suntem mai proști decât Elveția, nu suntem în stare să facem așa ceva și greșim tot timpul și repetăm greșelile. Nu s-au atins obiectivele care fusese relegate de Face, s-au auzit deja datele în sala aceasta, deci mai întâi trebuie făcut o analiză și după aceea trebuie continuat să nu mai repetăm aceste greșeli. Merci, désormais la parole est à la Commission. Je donne la parole à Mulțumesc, Care cuvântul acum Comisia. Îi dau cuvântul domnului Giorgio Cazoni Bună ziua și bine ați venit! Vă rugăm să ne dați niște răspunsuri concrete la întrebările care au fost adresate aici, pe transparență, pe metoda de lucru. Avem nevoie de acestea pentru a putea anticipa uh, urmările raportului doamnei Ayala Sander. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, că dați cuvântul și Comisiei pentru a furniza răspunsuri la punctele ridicate în această ședință. În primul rând, Aș începe cu un punct general. Comisia însă și are o viziune critică asupra EFSI și are o evaluare internă și o evaluare externă, plus o evaluare a curții de conturi. Toate acestea au fost compilate, deci nu acceptăm tot ce s-a întâmplat cu FC1. Ne dorim uh, să existe îmbunătățiri. Uh, și asta și datorită propunerii FC2, unde am introdus mai multe elemente. Unele dintre ele au fost ridicate chiar în această comisie în procesul legislativ anterior. Vorbind despre ceea ce s-a menționat aici, a, suntem foarte prudenți pentru o reducere, cu o reducere suplimentară a fondurilor. Când Comisia a pregătit noua propunere, a încercat să facă un uh, pachet care să fie neutru din punct de vedere financiar, mai ales pentru acele sectoare cum este transportul, care a contribuit deja la crearea fondului de garantare în cadrul FC1 și experiența ne-a arătat că mm, uh, mie că instrumentele financiare din cadrul MIE, ei bine, multe din proiecte ar fi putut fi finanțate direct și, prin urmare, am cerut o, sau am propus o reducere uh, foarte mică a bugetului de transporturi din, cadru, din cadrul MIE, dar uh, cu o contraechilibrare, dacă vreți, prin intermediul uh, celor celorlalte instrumente financiare disponibile. propunem o creștere a bugetului acum uh, de transporturi din cadrul uh, MIE. Mm, transportul este ca un fel de laborator de noi idei și vrem să vedem asta și în următoarea propunere pentru următorul um, cadru financiar multianual. și Comisia a luat o decizie Comisia a decis să lanseze un apel pentru noi proiecte pentru că nu putem uh, să finanțăm uh, părți din proiecte cu aceste granturi, dar uh, când finanțele nu sunt suficiente, e nevoie de împrumuturi. Deci nu putem face totul prin aceste grante, prin aceste subvenții. Ne uităm sigur foarte atent la adiționalitate și propunerea a fost întărită tocmai pentru a rezolva problemele de investiții suboptimale. Și la transporturi este foarte important pentru piață să fie finanțate proiecte care sunt finanțabile pe piață și să ne axăm mai degrabă pe cele care se confruntă cu dificultăți în termen de finanțare, deci care au aceste, aceste um, dificultăți de finanțare. Orientându-ne către țările din programul de coeziune și înțeleg că trebuie să um, respectăm însă și alte obiective de politică, cum sunt cele legate de tente În ceea ce privește cotele, nu se pot acorda niciun fel de um, um excepții sectoriale în conformitate cu pactul de uh, stabilitate. Lucrăm uh, foarte mult la regulile privind PPP și uh, au fost formulate linii directoare suplimentare și se vor face clarificări uh, și în continuare. În termen de Transparentă, Comisia a întărit deja propunerea, în propunerea FC2 această parte privind transparența și care cred că este strâns legată de adiționalitate. Mm, la adiționalitate nu putem uh, adăuga foarte multe proceduri, însă este clar că trebuie să întărim transparența și este nevoie de o detaliere a, obiectiv- a, a motivelor pentru care se aplică uh, garanția UE la anumite proiecte. Uh, și sperăm că informațiile sunt făcute public ce cât mai rapid, nu la 2 ani după proiect. Um, ceea ce va permite o evaluare nu numai de către Parlament, dar și de către mm, societatea civilă a acestor proiecte finanțate prin EFSI. Și o să închei cu o parte care este de mare interes pentru noi și anume uh, anunțul acestei platforme europene, uh, um, um cer scuze, întărirea acestei platforme europene de consiliere în materie de investiții, care trebuie să joace un rol mai puternic și care ar trebui să fie de asemenea și o sursă de uh, proiecte la nivel local. Este una din dificultățile pe care le întâlnim în cadrul EFSI și poate furniza, de exemplu, asistență tehnică în uh, cazul proiectelor transfrontaliere, care sunt mai complicate. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. O să-i dau cuvântul doamnei Ala Sender pentru că am trecut deja cumva și la punctul următor privind uh, implementarea Fondului European pentru Investiții Strategice, deci vă redau cuvântul acum pe acest raport. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru observațiile făcute. Uh, și aștept uh, amendamentele pe care le vor depune colegii. Înțeleg foarte bine uh, comentariile făcute aici. Uh, n-aș vrea să repet ceea ce am spus deja, aș face câteva adăugiri. Am ascultat și intervenția Comisiei privind procentele. Uh, Am aflat, de altfel cum a aflat și Comisia, că EFSI um, a fost utilizat uh, cumva ca un, uh, un instrument de promovare uh, pentru comisie. Pentru că atunci când BEI uh, propunea un proiect care să fie finanțat din EFSI, se spunea nu, uh, nu e cazul. Cumva BEI a avut un rol numai de gestionarea a operațiunilor curente. Uh, Bine, într-adevăr, EFSI nu a avut un rol de bulversare a economiei. EFSI uh, uh, trebuia să aducă niște investiții care să conducă la reducerea ratei șomajului, nu numai în sudul Europei, uh, ci, ca în, ci peste tot în Europa, pentru că întreaga Europa suferă de această rată foarte ridicată a șomajului printre tineri. Rolul EFSI a fost tocmai să ajute economia să lupte mai bine împotriva acestui șomaj. Uh, dacă am reușit să schimbăm parametrii economici în ansamblul lor, uh, dezvoltând o economie mai durabilă, sigur că ne-am bucurat, dar primul obiectiv, înainte de toate ale EFSI, era să relanseze economia și țările care aveau un deficit foarte mare să poată să uh, se mobilizeze în Europa și pentru Europa. Știu că PPE-ul nu este favorabil neapărat pentru toate aceste măsuri. Nu știu ce se întâmplă cu acest microfon. Se tot uh, aprinde, se tot stinge. Ah, cred că mai era încă unul deschis. Mulțumesc. Așadar, în uh, cadrul votului uh, am văzut totuși o majoritate care s-a uh, făcut vizibilă, nu neapărat pentru a bulversa pactul de stabilitate, dar pentru a susține aceste măsuri. În pactul de stabilitate se vorbea despre EFSI. EFSI trebuia să permită um, um o identificare să ne permită să identificăm acele domenii în care țările puteau să uh, beneficieze cât mai bine de aceste uh, fonduri. Ei bine, ce facem, de fapt, acum? Ce facem? Facem uh, programul de coeziune, respectăm pactul de stabilitate și da și nu. Uh, ideea EFSI era tocmai uh, să ne apropiem unii de ceilalți în cadrul acestei uh, arhitecturi europene. Înțeleg amendamentele și sigur că sunt uh, binevenite. O să rog Comisia acum să încerce să nu agite prea mult apele, pentru că nu trebuie să amestecăm amestecăm EFSI și fondurile structurale, pentru că dacă facem asta, o să-i speriem pe cei care pot să beneficieze de politica de coeziune și care au tot dreptul să își mențină procentele de subvenții pe care le-au primit până acum. Uh, și sigur că nu ne dorim un sistem care să fie extrem de complex și de, de, de greu de înțeles. Ei bine, FC avea ca obiectiv să mobilizeze economia uh, celor uh, 15 state unde uh, nu se înregistrau uh, progrese, pentru că acele state care uh, beneficiază de fondurile structurale au deja uh, un capital pe care pot să conteze și pe care îl utilizează. Bine, FSI venea și pentru, în sprijinul celorlalte state pentru a le uh, mobiliza pe toate uh, în acest obiectiv comun de relansare a economiei. Uh, Ei bine, acum ar trebui să vedem modul în care beneficiarii fondului de coeziune pot să uh, primească și mai multe finanțări și mai multe proiecte, cum poate banca să le ajute. Uh, după părerea mea, aceasta este o cale pe care o putem uh, explora. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc doamna Alexander. Center. Îi dau cuvântul acum domnului Riche, care este raportor de asemenea pe uh, implementarea Fondului European pentru Investiții Strategice. Mulțumesc! Vă mărturisesc că nu prea reușesc să urmăresc raționamentul și anume să facem întâi uh, un bilanț și după aceea o analiză. Hmm, asta este un mister pentru mine. Împreună cu Ines lucrăm așadar uh, la uh, bilanțul EFSI uh, și raportul a condus la o discuție foarte pasionată pentru că avem cam aceleași idei. Ei bine, în primul rând, mă bucur că avem și un raport și o nouă propunere de directivă la un an de la implementarea efectivă. Foarte rapid. Și aș spune că și BEI și Comisia Europeană uh, permit uh, formularea de autocritici și ne permit și nouă apoi să venim în uh, continuarea acestor autocritici, mm, făcând propuneri uh, care ar fi venit poate numai în mandatul următor sau numai după ce se va discuta următorul cadru financiar multianual. Deci această revizuire foarte rapidă este foarte oportună și merită să fie uh, și încurajată și, fel- și felicitată și recompensată. Acum, din punct de vedere al bilanțului, um, voi fi rapid. Ines a constatat cam același lucru ca și mine. Uh, colegii de la GUE, de la Verzi au uh, Uh, remarcat pe bună dreptate că trebuie făcut un bilanț și în același timp trebuie uh, propuse și niște soluții. Pentru că, în general, atunci când diagnosticăm o boală, nu facem asta de dragul diagnosticului, ci pentru a vindeca boala. Am avea aici două aspecte, unul cantitativ și unul calitativ. Pentru prima treime am reușit să angajăm peste o treime din volumul de cheltuieli, uh, cu un coeficient multiplicator care corespunde cifrei anunțate, deși toată lumea spusese că acest coeficient de multiplicare era pur și simplu fantezist. Trebuie să remarcăm că acest început cantitativ este foarte încurajator. Acum, pe partea calitativă, aici nu e chiar așa de perfectă treaba uh, și tocmai de aceea au avut loc discuții. Uh, Uh, pentru că dacă din punct de vedere cantitativ lucrurile merg repede, dar nu atât de bine la partea calitativă, atunci uh, uh, trebuie căutate soluții imediat, pentru că riscăm să cheltuim banii prost și nu asta ne dorim. Dar sau că am spus toate astea, voi fi rapid, suntem de acord eu și Ines că concentrările tematice și geografice trebuie să fie mm, combătute cu orice preț. Uh, am auzit mai devreme că avem țările din coeziune, țările din programul de competitivitate, um, și că trebuie să mergem în mm, sensul spiritului EFSI și că sectorul transporturilor nu a fost așa de bine tratat în același timp ca, un, ca o sursă de infrastructuri și ca un donator de fonduri pentru, pentru EFSI. Și nu avem de-a face cu o măsură bugetară, ci cu o măsură politică aici, pentru că utilizarea unor bugete vine întotdeauna în slujba unei politici și nu cred că trebuie susținute um, operațiuni, proiecte care nu au o valoare europeană adăugată. S-a vorbit despre adiționalitate, despre creșterea capitalului BEI, uh, dar, de fapt, instrumentul acesta ar trebui să ne permită să um, finanțăm operațiuni pe care piața nu le-ar uh, finanța. Despre transparență s-a tot vorbit. Ei bine, transparența există, trebuie pusă în aplicare. Uh, aceste instrumente există și cred că propunerea EFSI va întări această utilizare a transparenței. Cred că și eficacitatea este prezentă. Eu uh, mă bucur că există EFSI 2 sau că va exista EFSI 2 și cred că ne vom pune de acord asupra recomandărilor care trebuie făcute. Pentru bilanțul EFSI 1 aș pune trei lucruri. În primul rând, mă bucur că mergem așa de repede la, la bilanț. Este foarte important. Succesul cantitativ este clar și asta face în mod uh, evident uh, necesar să se facă și îmbunătățirea îmbunătățiri calitative. Președinta, mulțumesc foarte mult raportorilor. Vă reamintesc că uh, termenul de depunere a amendamentelor este stabilit pentru 3 februarie la ora 12 pentru ambele uh, examinări de proiecte de aviz. Vă mulțumesc foarte mult și acum uh, trecem la un punct uh, de prezentare care va fi prezentat de către Comisie cu privire la serviciile de livrări transfrontaliere de colete. Uh, raportoarea noastră este doamna Lucy uh, Anderson, însă... A, domnul Vandenkamp vrea să spună ceva. Da. Uh, doream credeam că acum Uh, o să discutăm al doilea raport privind EFSI um, de pe agenda, dar cred că s-au cam uh, amestecat uh, lucrurile. Cum a spus și caut. nu e, cred o idee foarte bună să vorbim întâi de FC2 și după aceea să facem bilanțul lui FC1. Aș vrea și o să spun ceva despre FC1, dacă pot. N-am Namens colega Piper. În numele domnului Piper, Președinta, domnule Van den Kamp, doriți să adăugați ceva la punctul privind implementarea Fondului European de Investiții, da? Bine, nu e nicio problemă, însă trebuie să ne grăbim totuși. Aveți cuvântul un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Um, voi fi succint. FC1 ul este o combinație uh, Dominic Riche și doamna Ella Sander. La FC2, uh, doamna Ella Sander a reușit să se descotorosească de domnul Riche și a rămas numai ea. Uh, ce să zic, este un progres în sine. Însă, încă nu știm dacă FC1 a dus la rezultate la transporturi. Înțeleg că este un proces în curs și că FC2 uh, face și el parte din uh, acest proces uh, și PPE consideră că e o idee bună. Însă știm că este un proiect important pentru comisie Însă ce ne interesează este ce proncet va veni pentru transporturi și în următoarele luni va trebui să clarificăm aceste lucruri. Știu că BEI se ocupă de planificare, că e un proces pe termen lung, că nu știu exact uh, ce se va putea lansa în 2017. Însă, un mesaj foarte important aici este să ne dăm seama dacă FC aduce valo- o suficientă valoare adăugată investițiilor din sectorul transporturilor, mai ales sectorul căilor ferate, pentru că acesta este un punct important. Și de aceea, cred, și de fapt domnul Marinescu a și menționat asta, ne uităm la mie după 2020 și trebuie să ne asigurăm că subvențiile continuă, pentru că nu putem transfera totul către împrumuturi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Van den Camp. Reflexiile dumneavoastră sunt deosebit de pertinente, um, știind că FC1 trebuie să ne garanteze investiții în sectorul transporturilor și vom putea extrage toate concluziile necesare pentru a anticipa FC2. Însă, pentru partea transporturi, mă angajez ca în comisia mea această parte să se regăsească și în FC2, să fie lizibilă și să conțină investiții uh, durabile. Am vorbit despre căile ferate, despre, putem vorbi despre mobilitatea durabilă și alte proiecte. Vă asigur că voi fi vigilentă. Am uh, transmis așadar cu claritate un mesaj comisiei. Continuăm acum și uh, o să cer comisiei să revină asupra uh, serviciilor de livrări transfrontaliere de colete și voi da cuvântul uh, reprezentantului Comisiei Europene pentru 10-15 minute, domnul, domnul Ertuc. După aceea, domnul Ertug. On laisse d'abord la commission. Lăsăm deocamdată comisia să-și uh, facă prezentarea. Prin urmare, invit pe Ari Temerc sunteți aici, bine ați venit. Să ne prezentați uh, situația livrării transfrontaliere serviciilor de livrare transfrontaliere de colete și apoi voi da cuvântul raportorului și raportorilor din umbră și colegilor care doresc să ia cuvântul. Thank you very much and good morning everybody. Mulțumesc foarte mult și bună dimineața tuturor. Uh, mulțumesc pentru că ați dat cuvântul Comisiei Europene pentru a vă prezenta acest pachet pe care l-am propus uh, pe 25 mai 2016. Pentru ca să vă fac un rezumat. Propunerea de regulament are ca scop îmbunătățirea transparenței de reglementare pentru a ști ce se întâmplă exact pe toate piețele în acest domeniu în Europa, îmbunătățirea transparenței prețurilor transfrontaliere, îmbunătățirea accesibilității acestor prețuri uh, pentru livrare și uh, îmbunătățirea competiției pe uh, piața aceasta permite, permițând accesul țărilor, uh, părților terțe la rețelele existente. Deci asta este ceea ce încercăm să facem cu propunerea și înainte să intru în detalii, uh, detalii de la detalii prevederii acestei propuneri, aș vrea să vă dau mai întâi câteva informații despre contextul inițiativei. <clears throat> Pentru că această inițiativă nu vine din senin, ci uh, propunerea este rezultatul unei consultări cu părțile implicate, unor studii foarte lungi și este și acompaniată de un studiu de impact de 300 de pagini pe care dumneavoastră puteți să-l accesați dacă doriți. Propunerea nu este de asemenea nicio inițiativă izolată, este parte din uh, piața unică digitală și strategia Comisiei pe piața unică digitală. Una este una din cele 16 propuneri legislative pe care le-am anunțat, îmbunătățind comerțul transfrontalier electronic, este o prioritate pentru noi, îmbunătățirea așadar și de livrarea de colete este fundamentală pentru un comerț electronic transfrontalier bun. Ceea ce am învățat din sondajele pe care le-am făcut este dacă, de exemplu, întrebăm consumatorii și um, comercianții cu amănântul de ce nu cumpără mai mult online de la, din alte state membre, întotdeauna ni se spune că e foarte complicat uh, livrarea. și câteodată se spune și că este prea scumpă livrarea. Deci propunerea aceasta este o urmare a uh, foaiei de parcurs din 2015 cu privire la colete și livrarea coletelor în care Comisia a subliniat uh, provocările în ceea ce privește livrarea de colete în Europa. Din 2013 vreau să vă spun însă că s-au făcut foarte multe pentru a îmbunătăți situația, începând cu standardizare până la introducerea unor uh, trust marcuri uh, la nivelul uh, asociațiilor de comerț electronic. Aș vrea să menționez uh, și anumite evoluții pozitive pe care prestatorii de servicii au reușit să le introducă. Ei au reușit să intre în legătură pentru a-și face un serviciu transfrontalier mai interoperabil prin așa numitul proiect Interconnect un program um, care se desfășoară sub umbrela cooperării transfrontaliere, track and trace, de exemplu, soluții de returnare a coletului sau servicii de, uh, pentru um, cetățeni mai bune, pentru consumatori, dar și o etichetare armonizată. Noi, Comisia Europeană, considerăm că dezvoltarea acestui proiect sau program Interconnect este un pas înainte foarte important pentru uh, livrarea de colete um, transfrontalieră în Europa. Trebuie să ținem cont însă și de rezoluțiile Parlamentului European foarte importante cu privire la foaia de parcurs despre colete și, um, și mai recent cu privire la um, directivele uh, serviciilor poștale. Într-adevăr, um, ceea ce am învățat de la Parlament este că avem foarte multă competiție pe această piață, mai ales la nivele naționale și dacă este concurență, se fac de obicei îmbunătățiri foarte repede. M-am referit deja la îmbunătățirile care s-au făcut, însă în final mai rămân câteva provocări care mai trebuie rezolvate în ceea ce privește monitorizarea pieței, colectarea de date, transparența prețurilor și accesibilitatea prețurilor. Iată de ce noi considerăm că e nevoie de măsuri specifice și în acest context aș dori să subliniez un uh, studiu care a fost mandatat de către Parlamentul European, de către Comisia pentru Protecția Consumatorului cu privire la piața internă, cu privire la serviciile de livrare de colete. E vorba de un studiu foarte bun care coincide exact cu uh, părerile Comisiei despre unde sunt provocările pe această piață. În primul rând, prețurile pentru serviciile transfrontaliere pentru livrarea de colete sunt în continuare foarte ridicate din punct de vedere proporțional. Sigur că există motive pentru care un um, colet uh, trimis peste frontieră costă mai mult decât unul trimis în uh, granețele țării. E clar că există costuri suplimentare. Costurile uh, manoperii sunt diferite în statele membre și deci se explică un cost ridicat. Dacă însă trimitem un pachet standard, un colet de 2 kg, din uh, Olanda până în Spania, plătim 13 euro. Dacă returnăm același pachet din Spania în Olanda, plătim 32 de euro 74 pentru același colet, ceea ce nu este foarte logic. Putem să mai dăm și alte exemple, dar nu vreau să vi le dau acum pentru că le puteți găsi în studiul de impact. Acesta este unul de, din exemplele foarte clare și e clar că sunt anumite chestiuni foarte stranii care se întâmplă pe piața aceasta în ceea ce privește prețurile. Um, însă, faptele, datele economice arată că în medie uh, trimiterea de colete um, este de trei ori mai scumpă sau de cinci ori mai scumpă chiar transfrontalier decât la nivel național. Și întrebarea este cine, cine controlează până la urmă această piață. Pentru că până la urmă nici nu există de fapt niciun control uh, propriu zis, e vorba de o chestiune în competența autorităților naționale de reglementare. Avem experți uh, care controlează piața uh, scrisorilor, și care se ocupă și de monitorizarea pachetelor, coletelor, însă jumătate din monitorizare este de fapt colectarea datelor și în orice caz aceasta se face în feluri diferite în funcție de uh, stat. Deci, Comisia dorește să facă o propunere proprie, care să fie o propunere de regulament, care să rezolve toate aceste probleme. Dacă ar fi să ne uităm acum la regulamentul ca atare, vreau să fac câteva comentarii. În primul rând, el completează inițiativele industriei deja existente. În al doilea rând, dorește să îmbunătățească viața cetățenilor, cei care trăiesc, de exemplu, în zone mai îndepărtate, dar și cea a comercianților electronici de cu amănuntul, care sunt cei care livrează, de exemplu, sau vând uh, colete care nu au, de fapt, aceeași, deci um, retailer care nu au aceleași uh, marjă de negociere ca cei care au contracte foarte multe, de exemplu, și care își pot negocia tarife. Această propunere se bazează pe achiul existent, adică directiva serviciilor poștale. Nu este o amendare a acestei directive și nu vreau să fac comentarii despre subiectul acesta, pentru că implementarea directivei pentru serviciile poștale și viitorul acesteia s-a discutat deja de multe ori în comisia dumneavoastră și s-a încheiat într-o rezoluție din septembrie anul trecut. Trebuie să începem, înțelegem însă că serviciile poștale și această directivă este relevantă și pentru serviciile de colete, pentru că, în practică, foarte multe colete sunt considerate scrisori, sunt trimise ca scrisori. Nu vreau să vă dau prea multe detalii, dar să nu uitați că, pentru a putea înțelege imaginea totală, trebuie să ținem cont și de această directivă. Acum uh, vreau să vă dau câteva detalii despre anumite prevederi din, uh, din propunere. Nu vreau să vă dau prea multe detalii tehnice, dar ceea ce vreau să vă spun este să ne concentrăm pe acele aspecte care sunt uh, pe masa discuției la Consiliu și uh, care au fost discutate și cu actorii implicați. Haideți să începem cu articolul 2, care este articolul care dă definițiile, completarea definițiilor din directiva serviciilor poștale. Dacă e să ne uităm la logica lumii coletelor, avem definiții a ceea ce este un serviciu de livrare de colete, avem o definiție a unei uh, uh, taxe de terminal, dar nu avem o definiție a coletului, ceea ce e destul de straniu, pentru că și aceasta ține de toate tehnicalitățile din, uh, și tehnicitățile lumii coletelor. Noi suntem însă deschiși, dacă doriți să furnizați o definiție a coletului, uh, pentru că considerăm că se poate introduce o definiție a coletului când vorbim despre ceea ce este serviciul coletelor. Apoi, um, altă prevedere cu privire la um, autoritățile naționale care sunt mandatate să îmbunătățească monitorizarea pieței, să descopere care sunt evoluțiile pe piață, să identifice anumite uh, Uh, scheme de concurență, să vadă ce funcționează și ce nu funcționează. Și, trebuie să, și noi cerem operatorilor să ne ofere această informație despre um, cifra de afaceri anuală, volumul coletelor care sunt tratate și foarte important, de asemenea, numărul de persoane care lucrează pentru ofertantul de servicii în domeniul coletelor și livrării. Pentru că um, aceasta este o cifră care e foarte importantă pe piața coletelor. Cam 40 până la 60% poate să ocupe acest procent. Deci e bine să avem mai multe informații despre piața uh, muncii și despre forța de ocupare din, această, din acest domeniu. Deci noi suntem gata să facem anumite clarificări, să discutăm și uh, oricum, uh, nu trebuie să ținem cont numai de um, uh, angajați și de temporari, ci și de persoanele care lucrează ca independenți și de persoanele contractuale. Nu este în propunerea noastră, dar noi suntem gata să discutăm acest lucru cu dumneavoastră. Um, important este să vedem și să răspundem și la întrebarea căror operatori li se aplică articolul 3. Tuturor operatorilor sau nu? Pe de o parte, Comisia dorește să include pe toți operatorii care sunt implicați în uh, așa numitul lanț de livrare de colete, adică triere, transport, distribuție, în afara cazului în care există doar transportul, pentru că dacă vorbim doar de transportul, atunci operatorul este acoperit de legile și regulile logisticii și transportului. Operatorii precum Amazon sau Uber, în măsura în care se ocupă de toate aceste etape și uh, de articolul 3, uh, Uh, deci vor cădea sub incidența articolului 3, însă, pe de altă parte, acesta exclude ofertanții care au mai puțin de 50 de lucrători, acesta fiind pragul pentru IMM-uri și uh, nu vreau să impunem, um, să impunem uh, sarcini suplimentare, însă noi am calculat că 90% din întreaga piață este acoperită uh, ținând cont exact de acest prag de 50 de angajați. Dar suntem de asemenea deschiși aici pentru a discuta cu dumneavoastră alte opțiuni. Dacă e să vorbim despre reducerea sarcinii administrative, am propus de asemenea să avem o formă standard care ar trebui să fie folosită în Uniunea Europeană pentru colectarea datelor, ceea ce ar trebui să se facă prin uh, procedura de comitologie, pentru că nu avem altă opțiune. Avantajul, dacă avem o formă standard, este că oferă claritate pentru operator, dar în același timp ne permite să comparăm uh, datele dintr-o țară în alta. Da, știu, doamnă președinte, o să vorbesc foarte pe scurt, uh, că nu mai am prea mult timp. Articolul 4 se referă la transparență. E vorba de o anexă la regulament, un grup de 50 de, 50 de categorii de produse, mai ales produse pe care știm că care se cumpără în, pe, în comerțul electronic și aici există unități de măsură 1 kg, 5 kg și așa mai departe. Avem mai multe prevedere aici. În primul rând, serviciile de livrare trebuie să ofere o listă de prețuri pentru toate categoriile. Apoi trebuie să o trimită la Comisia Europeană, Comisia le va publica pe o pagină de web. Nu cred că e nimic revoluționar. Articolul 12 din directiva serviciilor poștale obligă uh, deja uh, ofertanții universali de servicii să fie transparenți în legătură cu serviciile și prețurile lor. Nu s-a definit exact ce înseamnă transparent, dar dacă vrem, de exemplu, da, să aflăm care sunt prețurile publice ale unor operatori, nu e foarte ușor, veți vedea, să găsiți aceste informații. Iată de ce noi propunem să facem uh, mai transparent acest servicii acest serviciu. Și deci, um, ofertanții universal de servicii trebuie să oferă și așa numitele terminal rates, uh, taxe de terminal. Să zicem că sunteți un client și vreți să trimiteți un colet de 2 kg din Belgia în Germania, mergeți la un oficiu postal, poștal local, plătiți la oficiul poștal uh, belgian care trimite la rândul său uh, către rețeaua germană de poștă uh, coletul care îl, uh, la rândul său, îl uh, livrează la destinatar. Însă și poșta germană dorește ceva bani de la uh, poșta belgiană, pentru că altfel nu va primi bani pentru serviciile sale. Și aceasta se aranjează printr-un acord între serviciile um, operatorilor universali naționali. Și aceasta se cheamă folosirea terminal use, adică acordul dintre el, ei, taxele pe care și le plătesc reciproc. Aceste taxe sunt o parte importantă, a, o componentă importantă a costurilor de transmitere a pachetelor. Articolul 13 din directiva cu privire la serviciile poștale încurajează statele membre să creeze transparență în legătură cu taxele de terminal, de prelucrare. Articolul 5. Articolul 5, așadar, cu privire la taxele transfrontaliere, care obligă autoritățile de reglementare naționale să, defal, să facă o defalcare în 15 categorii pe care o găsim în anexă. Nu este neapărat uh, o revoluție că trebuie să facă un, text, un test de, de um, accesibilitate, să spunem, sau dacă pot să-și permită respectivul serviciu. Uh, serviciu trebuie să fie accesibil, trebuie să fie non-discriminatoriu și trebuie să fie transparent. Cum ar trebui să funcționeze acest sistem? Autoritățile naționale de reglementare trebuie să facă testul de accesibilitate. Dacă consideră că un uh, tarif este inaccesibil, atunci trebuie să-l publice pe un uh, site și aceasta înseamnă că se va arăta cu degetul pe acel tarif prea ridicat. Comisia însă nu dorește să facă reglementări de prețuri nici directe, nici indirecte. Însă nu vrem nici să creăm un sistem de evaluare prea complicat. De aceea propunem ca, evaluarea, ca această evaluare să se întâmple în două etape. Primul pas fiind pe baza unor elemente esențiale țara de origine, țara de destinație plus uh, taxele respective și autoritățile pot vedea dacă tarifele sunt corespunzătoare, sunt accesibile. Spun accesibile pentru că la început toate vor fi verificate de autorități. Însă, numai când sunt uh, anumite suspiciuni că prețurile sunt disproporționate sau uh, nu sunt uh, justificate, pur și simplu inaccesibile, atunci autoritățile trebuie să intre în a doua etapă pe baza unor mai factori suplimentari să determine dacă prețurile sunt accesibile sau nu, dar nu fără să fi dat um, oportunitatea operatorului de servicii universale să-și prezinte punctul de vedere. Deci dreptul de audiere trebuie să fie garantat, poate că nu este încă în articol, dar va trebui să fie introdus. Și, nu în ultimul rând, articolul 6, e ultimul articol pe care vreau să vi-l expun. Articolul 6 este despre accesul uh, părților terțe la rețele. E vorba de așa numitul acord multilateral transfrontariel cu privire la taxele uh, de portal sau taxele de terminal, la care m-am referit la începutul prezentării. În mare, este o oportunitate pentru IMM-uri și pentru operatorii mici de colete să aibă acces la acest acord pe care l-au încheiat operatorii de servicii universale de acces la rețelele lor. De ce? Pentru că noi considerăm că altfel pentru operatorii mici va fi foarte dificil să-și extindă activitatea în alte state membre din cauza mm, specificităților acestei piețe bazată pe rețea din cauza investițiilor ridicate pe care trebuie să le faci dacă vrei să-ți creezi o rețea într-un alt stat membru. Se pot spune multe, dar eu o să mă refer foarte simplu la situație. Noi suntem foarte pozitivi despre um, programul Interconnect, dar este oarecum și o formă de cartel. Comisia Europeană are un acord similar, mai ales pe scrisori, acordul de la RANS 2, sau RANS 2, cunoscut sub acest nume, care este o decizie de a deroga acordul sub legea concurenței Uniunii Europene, dar nu cu consecința că accesul terților să fie garantat. Iar ceea ce facem noi acum este că încercăm să trecem de la un control expus la unul ex ante. Și noi chiar credem că ar fi în interesul tuturor, incluzând aici al operatorilor universali, pentru că ei vor avea o claritate juridică, vor avea o înțelegere a condițiilor pe care le, le au, nu vor avea un avantaj uh, competitorii mari și vor putea de asemenea aceștia să stabilească um, condițiile, dacă prețurile, de exemplu, nu sunt uh, justificate, nu sunt bine negociate, ei pot să schimbe acest lucru. Pot refuza accesul unor terți, de exemplu. Cred că, doamna președinte, nu o să mai îmi dea mai multe minute, așa că o să fac ultima mea remarcă acum, de fapt nu acum, în a doua rundă, la răspunsul la întrebări. Mulțumesc foarte mult, Acum este timpul Parlamentului, nu Comisiei. Dau cuvântul acum doamnei raportor Lucy Anderson. Vă rog, aveți cuvântul la acest uh, la raportul dumneavoastră, după care vom da cuvântul diferitelor raportori din umbră. Vă rog. Thank you, Madam Chair, and thank you to the Commission. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc și Comisiei pentru că ne-a explicat uh, regulamentul și raționamentul din spate. E foarte bine că discutăm în comisia noastră acest regulament și așa este, face parte din uh, strategia pentru piața unică digitală, dar ține foarte mult și de rețelele fizice, de căile de livrare fizice și așadar intră în mandatul comisiei noastre. Și e de asemenea foarte bine că continuăm uh, revizuirea directivei uh, privind serviciile în care domnul Werner uh, a jucat un rol foarte important și trebuie să continuăm activitatea începută de domnia sa. Acum, să trec la obiectivele și uh, dovezile prezentate în propunerea comisiei. Eu una sunt critică și așa cum am spus în comisia aceasta, dar și în comisia IMCO, unde sunt și acolo membră, ar trebui să uh, ne bazăm pe principiul concurenței loiale. Deci, sunt de acord că ar trebui să existe o supraveghere mai mare a pieței de coletărie, dar orice măsură luăm trebuie să fie echilibrată și proporțională. Știu că în marea majoritate a statelor membre piața de coletărie este Uh, oricum dominată de un jucător național de talie mare și operatorii privați mici sunt de fapt foarte puțini. Să nu uităm că avem și rezoluția privind uh, piața digitală unică, care insista pe serviciile poștale. Se știe că sunt probleme în unele state membre, dar nu în toate statele membre, așa că nu ar trebui să venim cu o propunere extrem de uh, prescriptivă. În ce privește temeiul juridic, articolul 114, care e luat ca temei juridic, reprezintă o măsură de armonizare, așa este, dar la aliniatul 3 din acest articol se spune că noi toți, în special Comisia, trebuie să asigurăm un nivel foarte ridicat de protecție și siguranță pentru consumatori. Să nu uităm acest principiu atunci când uh, examinăm amendamentele la această propunere. O altă problemă ține de concurență. Ocuparea forței de muncă este clar uh, în uh, afara competenței comisiei noastre, chiar dacă eu sunt socialistă, respect acest lucru, uh, Comisia pentru Ocupare este competentă, însă această directivă, acest regulament, de fapt, va avea un impact asupra forței de muncă, asupra pieței muncii. Prin urmare, să nu neglijăm nici acest aspect. Am dat mai multe rezoluții, mai multe texte uh, în Parlamentul nostru în ultimii ani și trebuie să fim consecvenți. Operatorii poștali nu doar că dau un uh, serviciu, dar uh, oferă și beneficii sociale, să nu uităm de oamenii care trăiesc în zone depărtate sau izolate. O problemă ar fi uh, în ce privește punerea în aplicare. Comisia sugerează acte de punere în aplicare de mai multe ori, inclusiv în probleme de natură tehnică. După părerea mea, și uh, țin mult la această părere, nu cred că este alegerea cea bună, pentru că dacă e vorba de concurență și despre detaliile, modul în care funcționează sectorul serviciilor poștale, acestea nu ar trebui să fie soluționate printr-o anexă tehnică, pentru că sunt probleme de substanță reală. Deci eu nu sunt de acord cu acte de punere în aplicare. Nu văd de ce ar fi uh, preferate acest tip de acte față de cele de față de actele delegate sau de ce să nu avem o dezbatere pur și simplu. În ce privește primele două articole, consider că este bine să găsim o definiție a pachetului, a coletului poștal, pentru că altfel s-ar putea să ajungem chiar la Curtea Europeană de Justiție, să vedem acolo tot felul de cazuri și de dosare. Este necesară o definiție pentru a proteja pe consumatori, a proteja industria. Definiția uh, furnizorilor de servicii uh, universale, de asemenea, este bună. Sunt de acord că um, mari companii precum Amazon și Uber care vor să ofere aceste servicii în uh, sine uh, vor complica situația și nu ar avea nicio logică să nu îi uh, luăm și pe ei în calcul. E o evoluție nouă de care trebuie să ținem seama. Articolul 3, oferirea de informații. Este foarte bine că vrem să examinăm modul în care e structurată piața, iar asta trebuie să se aplice și la noi furnizori. Vedem uh, că există tot mai multe date, iar uh, Comisia a confirmat acest lucru. Marcus Ferber, uh, de asemenea, a spus când uh, am discutat revizuirea serviciilor poștale, s-a vorbit atunci despre angajații cu normă întreagă, cu jumătate de normă, cei cu normă flexibilă, dar nu se vorbește despre munca contractată, despre cei care nu lucrează cu contract, cu încadrare ca angajați. Deci trebuie să fim foarte atenți, să ne asigurăm că uh, serviciile comisiei primesc tipul uh, exact de informație de care e nevoie pentru ca noi să vedem dacă măsurile noastre chiar duc la rezultatele dorite, să vedem dacă chiar creăm valoare adăugată. În ce privește obligația de transparență cu privire la taxele de terminal și taxele transfrontaliere, de asemenea să fim atenți, pentru că există și un clauz de confidențialitate aici. Poate că nu trebuie să suprareglementăm, ci mai degrabă să venim cu o abordare echilibrată, să nu îi penalizăm în mod nedrept pe acei furnizori de servicii universale. Articolul 4 este și el foarte important și dacă vrem să uh, facem ceva în folosul industriei și consumatorilor, trebuie să găsim o abordare corectă pentru a evalua aceste servicii. Însă, mm, ca remarcă generală, nu-mi place modul în care sunt uh, formulate aici prevederile. Foarte multe rețele, uh, foarte multe din modalitățile prin care lucrează furnizorii de servicii universale reflectă niște nevoi. Nu ar trebui să penalizăm sau să schimbăm uh, niște modalități care par justificate. Deci ar trebui să monitorizăm foarte îndeaproape până în aplicare, să vedem cum funcționează în practică și să existe o clauză de revizuire dacă vrem ca peste 2, 3, 4, 5 ani să revizuim anumite prevederi, să o putem face. Și, de asemenea, să ne asigurăm că opiniile comisiei sunt uh, examinate și țin seama de tot ceea ce se discută aici în Parlament. Am menționat rezoluția. Uh, să știți că în uh, anumite secțiuni aici văd că textul nu reflectă toate problemele discutate. De pildă, nu toate părerile părților interesate au fost luate în calcul de, încă din 2011. Vreau să renoiesc apelul pe care îl fac în cadre comisiei în acest sens. Iar în ce privește calendarul, cred că ar trebui să lăsăm suficient timp pentru discuții cu toți actorii din toate statele și să avem întâlniri cu părțile interesate, să punem întrebări și să uh, analizăm chestiunile ce se uh, impun. Deci să avem suficient timp. Sperăm să avem uh, o întâlnire pe 1 martie în care ne întâlnim cu toate uh, părțile interesate. Vă rog să notați această dată în agenda dumneavoastră. Și de asemenea, vrem ca proiectul de raport să fie dezbătut la începutul lunii mai. Iată deci că avem suficient timp până atunci încât să analizăm toate aceste chestiuni. O să conlucrez îndeaproape cu raportorii din umbră și vă rog să ne transmiteți toate preocupările, problemele. Am mai lucrat cu dumneavoastră și la alte dosare intens și sunt absolut convinsă că putem obține un rezultat bun și aici. Vă mulțumesc! Președinte, mulțumim foarte mult, doamna Anderson. Dăm acum raportorilor din umbră, domnul Ferber. Mulțumesc, doamna președinte. Eu uh, sunt cumva uh, luat prin surprindere, sunt mirat, pentru că mă pregăteam uh, aici pentru un proiect de rezoluție, pentru un regulament uh, care văd că nu, nu există încă și pe care îl, îl discutăm uh, ca și cum ar exista. Noi uh, ar trebui aici să identificăm problemele ce există și să le rezolvăm. Ar trebui să convenim un cadru pentru serviciile de livrare transfrontaliere a pachetelor, lucru care nu se întâmplă. Nu există acest cadru. Ar trebui să Există niște prevederi pentru prestatorii de servicii universale, ce informații trebuie să furnizeze ei. Deci nu văd ce valoare adăugată este în, uh, în acest text dacă durează așa de mult să obțin informații, Nu văd unde e valoarea adăugată și beneficiul. Uh, Deja se știe care este structura tarifelor și a prețurilor, deci uh, întrebarea mea este la ce servește tot acest exercițiu. Fie avem o problemă pe care trebuie să o rezolvăm și trebuie să adunăm date, fie nu avem o problemă și deci nu e nevoie nici de acest regulament. Asta e problema mea. De asta nu înțeleg scopul acestei propuneri, că nu înțeleg de ce tot uh, dansăm și cântăm în jurul acestui subiect vorbim despre servicii de livrare transfrontaliere, pachete livrate uh, transfrontalier și nevoia de a colecta informații. Deci, eu am fost uh, raportor la ultimul uh, raport privind uh, progresul punerii în aplicare a directivei privind serviciile poștale și fie directiva actuală nu se aplică, lucru ce înseamnă că uh, Comisia ar trebui uh, chiar să monitorizeze statele membre, să vadă ce se întâmplă, nu doar să colecteze informații, că asta se poate face și pe internet, fie vorbim despre o cu totul altă problemă. Eu uh, am urmărit acest uh, subiect de mai multă vreme și mi-aduc aminte că în anii 90 discutam despre posibilități tehnice pentru a ieftini livrările transfrontaliere și ca să dovedim că era nevoie de acest lucru, am uh, adoptat un regulament, deci ceva cu caracter obligatoriu, pentru a obliga băncile să ofere aceste servicii. Mi-aduc aminte de uh, telefonie, să poți da um, să poți efectua apeluri internaționale. Am reușit să le ieftinim, am forțat companiile uh, de telefonie să reducă taxele de roaming și știm acest lucru pentru că ne-am mândrit cu asta în campania electorală. Să sperăm că va și intra în vigoare cât de curând. În ce privește livrarea de colete, mă bucur să vedem uh, un proiect de regulament, dar probabil că abia în anii ce urmează vom afla dacă uh, chiar e nevoie. Se pare că nu există suficientă claritate. Și de asta vreau să întreb încă o dată Comisia, pentru că eu nu am uh, înțeles uh, cui profită uh, acest regulament, cine beneficiază, care este scopul, pentru că eu nu văd nici o valoare adăugată pentru consumator. Dacă vreau să uh, trimit un uh, colet uh, printr-un uh, astfel de prestatori de servicii universale uh, nu costă mai mult. Uh, există totuși o, o concurență. Uh, oricum, prestatorii de servicii universale acoperă doar o parte din piață. Deci dacă vreți să faceți ceva pentru consumatori, nu cred că ați ales calea potrivită. Dacă vreți ceva pentru comisie să faceți, formularul acela standard, da, este minunat, Așa este, statele membre nu ar trebui să-și aleagă propriul formular. Nu, nu, nu. Trebuie să existe unul singur pentru toată lumea. Standard. Mă rog, dacă au, uh, iată, ocazia să completeze un formular unic european, cu siguranță le va întări sentimentul de apartenență. Dar, de fapt, pentru furnizorii de servicii universale uh, nu se va schimba mare lucru în, în afară de faptul că îi uh, supunem unor concurență mai mare, unei concurențe mai mare. Pe mine oricum nu m-ați convins și problema principală în legătură cu acest regulament este că dacă vrem să îndeplinim obiectivele pe care vi le-ați fixat, acest proiect de regulament nu ne va ajuta deloc, deloc, nici deci un piculeț. Fie îl revizuim cu totul, fie îl retrimitem comisiei și le dăm ocazia să vină cu o propunere mai bună. Nu văd alte opțiuni. Deci s-ar putea să dureze ceva timp și să necesite puțin efort, dar dacă chiar vrem un rezultat, atunci toată lumea din acest sector, inclusiv autoritățile vamale, ar trebui să beneficieze. Mulțumim, domnule Ferber. Domnul Zlotovski. Mulțumesc, doamnă președinte. Ważnym elementem strategii budowy Mulțumesc. Într-adevăr, e vorba de un serviciu foarte important aici și din punct de vedere cantitativ pentru comerțul electronic e foarte important. Nu trebuie să ne mire de aceea că acum Comisia este hotărâtă să găsească o soluție juridică valabilă și că vrea să scadă prețurile. Mi se pare foarte important pentru consumator, dar și pentru economie. Toate aceste costuri trebuie să fie accesibile pentru toată lumea. Directiva e foarte bună, mi se pare foarte bine că trebuie, cu toții vrem să plătim mai puțin și să primim mai repede coletele și e clar că e în interesul cetățenilor. Întrebarea este însă dacă regulamentul în forma sa este calea cea mai bună. După părerea mea s-ar fi putut și mai bine. Pentru că avem o contradicție clară între intenție, adică o concurență mai bună la um, uh, livrări transfrontaliere și la control și la supraveghere mai ales la ofertanții speciali. Dacă e să ne uităm acum la serviciul uh, coletelor care funcționează pe bază de competiție, foarte mulți curieri privați funcționează deja bine și au o poziție serioasă, solidă pe piață. De aceea poate că S-ar putea să nu fie suficient ceea ce se întâmplă aici pentru a putea obține o scădere a prețurilor. Dacă însă există obligații suplimentare care sunt uh, impuse, s-ar putea să ajungem la o influență pozitivă um, asupra unei, uh, unei a competitivității, competitivității. Dar dacă din contră nu sunt afectați decât o parte, din operatori, atunci nu e bine. E clar că trebuie să știm că um, nu acesta este scopul nostru și trebuie că toată lumea să profite. În ceea ce privește obligațiile, unii trebuie să ofere o informație sensibile dar, uh, unor uh, operatori, unor autorități și câteodată sunt uh, intervenții uh, care nu se potrivesc neapărat cu uh, intenția noastră. Câteodată e vorba de informații despre uh, Um, costuri. Dacă însă trebuie să avem o îmbunătățire, trebuie să fie pentru toate grupurile de beneficiari. Comisia a arătat în considerentele sale că, de exemplu, întreprinderile mici care au dificultate să intre pe piață uh, și să ajungă la uh, informații transparente, um, deci că toți trebuie să aibă aceleași avantaje. Iar uh, articolul 4 trebuie să fie valabil de asemenea pentru toți ofertanții, nu numai pentru anumite grupuri. Avem și anumite dificultăți de interpretare, adică ofertanții trebuie să-și deschidă acum uh, infrastructurile pentru ofertanți terți, definiția uh, pachetelor de servicii și aici avem nevoie uh, de o definiție mai clară. Până acum e mult mai largă decât ceea ce stabilisem noi în textele juridice. În foarte multe mm, texte e nevoie de o precizare mai bună, mai, suplimentară în textul comisiei. Eu nu cred că trebuie să facem, să creăm um, sarcini suplimentare pentru ofertanții universal pentru a scădea costurile. Experiența arată că de obicei um, intervențiile birocratice în um, economie nu sunt uh, bune. Trebuie să îmbunătățim eficiența, trebuie să scădem costurile. Acesta este scopul, asta este ceea ce contează și până la urmă tot ceea ce se plătește în plus plătește consumatorul trebuie să ne asigurăm că Um, se um, accelerează transferul de colete, mai ales cel transfrontalier, și că cine are de beneficiat este consumatorul. Avem câteva probleme, prețurile prea ridicate, perioada de livrare destul de lungă și avem anumiți ofertanți care sunt uh, cei care vor suferi. Nu trebuie să se întâmple așa. Dacă unul este discriminat și ceilalți câștigă, nu este o chestiune bună pentru că aceasta nici se va întoarce împotriva. Concurența nu face decât să se slăbească, se creează monopoluri, nu este ceea ce vrem. Avem nevoie de o soluție proporțională care să nu fie discriminatorie. Și în cazul uh, acestei propuneri, din păcate, lucrurile nu sunt ideale. În ceea ce privește amendamentele concrete, noi vom face câteva propuneri. Noi vrem amendamente care să fie beneficiare pentru toți pe piață și sperăm să reușim să ajungem la un compromis care să corespundă mai bine mecanismelor de pe piață și care să nu ducă la o intervenție nedorită pe piață. Mulțumesc, dau cuvântul acum domnului Telicica. Domnule președinte, va trebui să am o intervenție scurtă pentru că trebuie să um, fug la avion, am o întâlnire importantă uh, și voi încerca să fiu cât mai concis posibil cu încăduința dumneavoastră. Mai întâi, trebuie spus că avem o problemă. Datele ne arată clar, nici nu trebuie să fim mare savant, uh, că uh, aceste servicii transfrontaliere sunt scumpe și există discrepanțe destul de mari la prețuri. Într-o anumită măsură, cred că prestatorii de serviciu universal de servicii universale compensează faptul că sunt uh, obligați să asigure acest serviciu prin tariful pe care îl practică. Așadar, uitându-ne la aceste date, e clar că ceva nu funcționează și Comisia ne-a prezentat în fiecare articol și ne-a spus că ce se propune, de fapt, nu este o revoluție. Cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem că avem aceste prevederi deja și că acum doar le ajustăm și le clarificăm. Deci nu e revoluționar acest text. Comisia ne spune că are instrumentele necesare, însă cu instrumentele pe care le are nu se poate descurca astfel încât să îndemne statele membre să pună în aplicare prevederile deja existente. Ce înseamnă asta? Fie că legislația e proastă și uh, trebuie îmbunătățită, să ne uităm la aceste um, servicii universale care par ca un fel de uh, produs derivat al legislației. Deci, dacă nu funcționează legislația, cel de-al doilea caz, ce putem face? De ce nu o putem pune în aplicare? Cred că trebuie consultată evaluarea de impact. Poate că 300 de pagini e totuși cam mult, dar e bine totuși că avem o evaluare de impact. Nu ar trebui niciodată să luăm măsuri legislative fără o evaluare de impact, fără un astfel de studiu. Și chiar dacă 300 de pagini sunt uh, destul de multe, o să le citesc și o să încerc să văd în ce fel se justifică propunerea care ne-a acum prezentată și cum s-a făcut punerea în aplicare până acum. Pentru că altfel nu cred că vom putea răspunde la întrebarea principală principală. Adică avem oare o legislație uh, proastă sau o legislație insuficientă care trebuie schimbată sau pur și simplu pusă în aplicare. Deci nu m-aș pronunța acum asupra propunerii dacă este bună sau proastă, ci uh, îmi rezerv dreptul de a reveni ulterior. Rămâne de văzut. Vă voi da răspunsul meu în uh, viitorul apropiat. Unele dintre propuneri par logice, par justificate, dar vreau să văd dacă ele chiar se întemeiază, se justifică. Așadar, uh, am uh, deocamdată destul de multe semne de întrebări și chiar ultimul semn de întrebare este oare ajung la avion sau nu. Mulțumesc pentru înțelegere. Curaj pour votre avion. Ne perdez pas trop de temps. Uh, je uh, vă urez succes atunci cu avionul. Are cuvântul acum doamna Arnautu. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Regulamentul pe care l-am ascultat uh, pare pertinent, dar totuși uh, două întrebări reies de aici. În cadrul Comisiei Transporturi ni s-a expus și o propunere de regulament cu măsuri constrângătoare care să reducă în mod drastic emisiile de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene. Astăzi însă ni se spune că este indispensabil pentru bunăstarea comerțului și a consumatorului european să fie dezvoltate livrările de colete, de pachete între statele europene, ceea ce înseamnă creșterea distanței uh, între uh, posibile de trimitere a unui colet, deci între expeditori destinatari, ceea ce înseamnă și o creștere a gazelor uh, Uh, a emisiilor de gaze cu efect de seră. Și se pare că sunt singura care a observat acest lucru. Și apoi, o altă întrebare. Ce se întâmplă cu condițiile de muncă ale celor care asigură livrarea? cu riscul de a părea populiști, insulta supremă, pentru a se favoriza livrările interstatale, cred că ar trebui totuși să ne preocupăm și de cei care asigură aceste servicii o muncă uh, destul de subcalificată. Deci cred că, în loc să ne uităm la comerț, ar trebui să ne uităm la lucrătorii europeni și mai ales la cei care sunt uh, victimele uh, posturilor detașate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă. Îi dau cuvântul acum domnului Ertug, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori și eu să vorbesc foarte pe scurt, într-adevăr. Mulțumesc în primul rând comisiei care și-a explicat cele trei priorități, transparență, velocitate și uh, un al treilea foarte important punct accesibilitatea. Și deci, dacă e să vorbim de transparență, E foarte important să vedem uh, puțin și cifrele. În propunere s-a vorbit uh, despre prețuri, s-a spus că există diferențe la prețurile interne față de transportul transfrontalier, care este de 3 până la 5 ori această diferență în defavoarea transfrontalierului și se spune însă că și în anumite state membre există diferențe foarte mari de la 1,5% de exemplu la 22% factorul de diferență. Aș vrea să știu din partea Comisiei care sunt țările care sunt uh, aici uh, într-o situație problematică și mă întreb și de ce Comisia Europeană, dacă tot știe că nu e o problemă la nivelul UE, deduc din ce mi-ați spus, ci este o problemă mai degrabă în anumite țări în care avem uh, fluctuații mari, de ce ea, care este gardianul tratatelor, nu încerce, încearcă să discute cu acele țări pentru, țări pentru a face o rezolvare la nivel de țară. A doua întrebare pe care vreau să o pun, dacă lucrurile stau așa, de ce se încearcă un principiu one size fits all, un fel de panaceu universal? Nu-i pedepsim pe cei care se descurcă bine și la care merge totul normal? și cred că și birocrația care se creează cu acest regulament e disproporționată. Asta e mai degrabă la legătură cu articolul 5, dar vreau să spun ceva și despre articolul 6 în ceea ce privește accesul terților ofertanți pe piață. Vedem, de exemplu, în toate domeniile în care acționează Comisia și, de exemplu, la PSO a fost la fel, când se dorea neapărat deschiderea unor întreprinderi uh, private, uh, accesul acestor întreprinderi uh, cu material rulant la piața internă. Nu înțeleg de ce din nou faceți așa, de ce unele întreprinderi care plătesc foarte prost nu respectă contractele tarifare, intră pe piață și după aceea canibalizează piața aceea cu dumping, iar ofertanții de servicii universale sunt obligați să-i preia și să le ofere și rețelele, ba chiar eventual să piardă din cauza lor pentru că oferă prețuri mai mici. Deci văd niște probleme foarte mari, am discutat și noi cu experții, pentru că mai sunt și probleme care vin de la TVA-ul diferit în statele membre. Aici Comisia din nou trebuie să facă ceva, pentru că și la drepturile clienților se pierde foarte mult la taxa pe drum, de exemplu. Comisia ar trebui să facă ceva dacă vrea să fie transparentă aici și trebuie să acționeze acolo unde sunt probleme. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Van de Camp. Mulțumesc, doamnă președinte. ca și Marcus Ferber. Aș vrea să spun ceva despre povara administrativă inerentă acestei propuneri de regulament. Citind textul inițial, mi s-a părut că este un regulament care privește Eurostatul sau Biroul de Statistică, unde totul trebuie inventoriat, trebuie știut clar ce se întâmplă. Uh, Înțeleg că trebuie să avem uh, o anumită reglementare a pieței, însă avem deja uh, o legislație importantă privind uh, concurența în Europa, care pare să se regăsească aici. Mă uit la a doua parte a articolului 4, precum și la o parte din articolul 6, unde se vorbește despre accesul la piață. Aceste lucruri au fost deja stabilite prin alte acte legislative și atunci de ce trebuie să repetăm ceva ce s-a spus deja? Uh, Consiliul a elaborat un proiect de raport pe 2 decembrie, un raport de progres care este destul de critic În grupul PPE am dorit să ne axăm mai mult pe incidente și să nu uh, aducem legislație suplimentară meră. Mulțumesc, domnule Van den Camp. Doamna de Monte. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe prin a sublinia că zonele transfrontaliere nu sunt neapărat externe de pieței interne. Deci dacă vorbim de piața internă, vorbim și de concurență, vorbim de un principiu general pe care trebuie să respectăm egalitatea de tratament între toți operatorii de pe piață. Se vorbește despre transparență și dacă aceasta este este consecința unei alegeri a consumatorilor, atunci nu are niciun rost să existe o limitație și numai pe, o limitare și numai pentru, numai pentru serviciile universale și a operatorilor. Același lucru se poate spune și despre accesibilitate, în mod evident. Suntem într-un sector aici în care se, uh, un sector în creștere de 5 cu 8%, Uh, și numai 5 până la 8%, îmi cer scuze, din uh, comerțul electronic folosește operatorul universal. Articolele 3, 4, 5 și 6 ar trebui din nou să trateze numai de operatorii de servicii universale. Uh, autoritățile naționale ar trebui să poată alege unde vor doresc să facă analize, pentru că altfel se va face o agravare foarte mare a problemelor. În ceea ce privește prețurile, trebuie să includem aici toți uh, comercianții cu amănuntul și trebuie după aceea uh, să avem grijă ce se întâmplă cu aceștia, pentru că toate prețurile crescute se transmit la consumator. Mulțumesc, doamna de Monte, spune doamna președinte. Aș avea și eu niște întrebări precise și m-am înscris pe listă. Există inițiative care promovează livrarea transfrontalieră prin drone sau trenuri de mare viteză puteți să-mi uh, spuneți dacă aveți informațiile necesare, dacă aceste inițiative există. Și în al doilea rând, în continuare a ceea ce spunea domnul Ertug, există reflexii privind standardele sociale și uh, calitatea locurilor de muncă în acest sector, uitându-ne la Amazon și la alte companii. Uh, aveți cuvântul uh, pentru trei minute, domnule reprezentant al Comisiei. Oh, dear. Um, thank you very much. Numai o secundă, întrerupe doamna președinte. Și doamna Alexander dorește să ia cuvântul, dar foarte rapid, pentru că nu era înscrisă pe listă. Ok, sí, presidenta. Sí, solamente eh, quería... Mulțumesc, doamna președinte. Uh, Doream și eu să fac o observație pentru că nu înțeleg foarte bine motivul pentru care acest regulament uh, este publicat astăzi. Uh, da, înțeleg uh, Înțeleg că n-am reușit aici să obținem un pachet complet. Mm, mă întreb de ce această rețea este lăsată acum la dispoziția Amazon sau Uber. Uh, poate că comisia sau o parte din comisari uh, uh sunt în război uh, deschis cu Uber din motive fiscale și atunci chiar nu mai înțeleg. Uh, în primul rând, e nevoie și de o dimensiune socială, pentru că nu putem să lansăm aceste reflexii fără să ne gândim la costurile sociale și trebuie să avem o reacție clară. Văd că uh, Comisia Ocupare nici măcar nu și-a dat un aviz aici. Eu cred că ar trebui să emită un aviz uh, și apoi această harta a fluxurilor, de unde vin documentele, unde se duc. Um, înțeleg că există actori implicați care sunt reticenți, uh, avem uh, costurile sociale, dar și costurile logistice, pentru că în anumite sectoare acestea sunt chiar cele mai importante. E partea leului, camioanele, trenurile, avioanele, uh, transporturile, mijloacele de transport sunt un cost de luat în calcul. Deci trebuie să ne gândim și la costurile logistice, să gândesc despre ce este vorba în aceste cazuri. Și cred că acest regulament uh, ar trebui să fie completat. Da, e o idee bună să deschidem piața întreprinderilor mici și mijlocii în fața unor operatori care sunt deja bine uh, ancorați, însă uh, e vorba de piețe care sunt deja deschise, unii operatori se află în dificultate și cred că uh, comerțul transfrontalier trebuie îmbunătățit în modul cel mai deschis. Președinta, mulțumesc, are cuvântul Comisia. Mulțumesc, mulțumesc tuturor membrilor acestei uh, comisii pentru observațiile valoroase pe care cu siguranță că le vom lua în considerare. În uh, introducerea mea destul de lungă, cred că am anticipat o parte din criticile pe care le-am ascultat acum. Poate că nu am reușit să fac asta pe deplin, însă permiteți-mi să subliniez câteva aspecte care cred că trebuie subliniate. În primul rând, care este valoarea adăugată a acestui regulament? Oare nu putem să ne descurcăm doar prin întărirea achiului existent, prin întărirea directivei privind serviciile poștale? Nu. Această directivă a fost elaborată pentru scrisori. Aici vorbim despre pachete. Directiva privind serviciile poștale respectă are, are un limbaj destul de neclar în prevederile sale, un limbaj care nu este mm, potrivit cu uh, propunerea uh, privind pachetele. Nu vorbim acum despre modificarea directivei privind serviciile poștale. Ea, această chestiune a fost pusă în discuție, dar nu despre asta vorbim acum. Um, unii spun că acest instrument nu este suficient de ambițios, alții regretă că nu merge mai departe, însă credem că um, accesibilitatea, conceptul acesta trebuie să își aibă locul uh, în discuție. Uh, Acum, membrilor uh, care au uh, cerut acest lucru, putem să le transmitem exemple, exemple din Europa. O să facem această comunicare bilaterală. Acum, la dimensiunea socială, nu vorbim despre exploatarea oamenilor de către operatorii de livrare de, de, de, livrare de colete. În ceea ce privește costurile, există totuși un motiv pentru care prețurile sunt atât de mari. Luăm toate costurile în considerare. Comisia a făcut studii care arată că nu există o logică economică în tarifare, uh, luând în considerare situația de la nivelul fiecărui stat membru. La actele de implementare, ceea ce dorim să facem este să implicăm cât mai mult autoritățile naționale de reglementare în trans punerea uh, acestei, uh, acestui regulament, pentru că ei trebuie să facă uh, testul de accesibilitate și ei știu cel mai bine cum funcționează piețele. Vrem să aibă un rol clar în implementarea acestei directive și nu putem să facem asta din punct de vedere tehnic fără acte de implementare, pentru că este un aspect tehnic, nu există un statut juridic pentru moment și putem discuta despre asta în viitor. Birocrația. Uh, Uh, este prea multă birocrație. Clar, uh, sper că în prezentarea mea uh, am uh, fost uh, foarte deschis asupra intenției noastre de a limita o birocrația acolo unde este posibil. Asta facem uh, și cu ajutorul Consiliului și facem asta și cu ajutorul Parlamentului. Văd că mi s-a terminat deja timpul de vorbire, așa că vă dau cuvântul, doamnă președintă. Mulțumesc. Uh, un minut acum raportoarea. Foarte succint, a fost o discuție interesantă um, și pentru mine. Mulțumesc mult tuturor. Văd că PP-ul este rezervat la ideea de a avea un regulament suplimentar și sunt de acord ce rost are să avem o reglementare suplimentară dacă ea nu se justifică. Facem asta numai atunci când se justifică. Însă există aici o problemă. Trebuie să investigăm problema pentru a vedea cum putem să o rezolvăm, dar nu cred neapărat că soluția este să nu facem nimic. Dacă facem toată munca și ajungem la concluzia că nu avem nicio valoare adăugată cu acest regulament, atunci asta e. Dar cred că este o problemă uh, se va aduce o diferență? Cred că ați vorbit despre costuri, uh, despre um, extinderea domeniului de aplicare, ca să fie incluși toți uh, operatorii, ca să fie o propunere rezonabilă și corectă. Ei bine, toate acestea sunt aspecte cruciale. Și um, mulți ați uh, spus că aceste aspecte trebuie să fie abordate, ceea ce ne îndeamnă să uh, ne uităm mai în detaliu la uh, aceste, mm, aceste prevederi și anticipez o cantitate mare de, un volum mare de amendamente. Președinta, mulțumesc raportoarei noastre și invit comisia să transmită informațiile cerute uh, tuturor deputaților și nu numai bilateral. Și uh, continuăm acum și vă invit să-l uh, primim pe domnul Herix, raportor pentru raportul special al Curții de Conturi, intitulat Transportul maritim în Uniunea Europeană, o schimbare se impune, investiții în mare parte ineficace și precare. Uh, vă invit să vă alăturați prezidiului. A, ah, doriți să vorbiți din sală? E bine, vă urez bun venit și o să vă ascultăm prezentarea. Stimate doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, Aș vrea să vă transmit câteva constatări principale din raportul nostru cu privire la traficul și transportul maritim în Uniunea Europeană. E vorba de un domeniu foarte important uh, și din punct de vedere economic, financiar și nu numai. Dacă ne gândim, de exemplu, la cele 70 de miliarde de fonduri europene care se investesc în acest uh, domeniu. Verificările și uh, analizele noastre au, uh, s-au uitat la capacitatea de, de planificare a Comisiei, a uh, statelor membre și la strategiile existente. Am făcut și o analiză costuri-beneficii și uh, ne-am uitat la uh, profitul după investiții în uh, Spania, Italia, Germania, Polonia și Suedia. Am... Uh, discutat cu șase servicii de la Comisie cu care am făcut verificări împreună. Cele cinci state membre pe care le-am menționat sunt foarte importante pentru că 60% din toate fondurile din uh, orizontul 2000 până în 2013 au fost folosite în ele. În total avem 19 porturi pe care le-am verificat, din care 5 au, trebuit, uh, au fost reverificate într-o verificare totală. Aceste porturi fuseseră deja verificate și în anul 2010 și în raportul nostru din 2012 de asemenea fuseseră analizate. Am mai făcut și trei studii de caz în opt porturi în Italia, Slovenia și Croația și o cale internă de navigare în Germania. Puteți vedea aici pe folie harta cu diferitele porturi pe care le-am uh, studiat. Aveți și raport uh, cu toate proiectele respective separat. Stimată doamnă președinte, permiteți-mi, vă rog, acum să dau cuvântul mai departe președintelui uh, Comisiei de Anchetă, care vă va prezenta cele mai importante concluzii ale raportului nostru. Vă rog. Mulțumesc. Bună dimineața! O să trecem foarte scurt uh, prin ceea ce am făcut și o să vă dau câteva exemple în legătură cu statele membre. O să vă spun la ce recomandare am ajuns și după aceea o să mai ia cuvântul și colegul meu. Rezultatele principale ale auditului se referă la de- strategiile de dezvoltare ale porturilor pe termen lung, care nu sunt foarte robuste și coerente, iar Comisia nu știe exact care sunt capacitățile din porturi și, indiferent care este situația în momentul de față, nu avem o bază coerentă pentru a planifica extinderi de capacități. Ineficiențe am constatat de asemenea, depășiri de costuri, de foarte, sume foarte mari uh, și întârzieri. În al treilea rând, o lipsă de sustenabilitate, ceea ce înseamnă că avem foarte multe fonduri care fusese folosite și care nu sunt eficiente deloc avem și un risc mare de uh, pierderi și o să vă dau câteva exemple concrete pentru aceasta. O să vă dau și câteva imagini care de obicei sunt mai grăitoare decât cuvintele, dar vreau să comentez cele două imagini de sus mai târziu. Cele de jos sunt dintr-un port, uh, două porturi spaniole, unul pe dreapta este chiar mai impresionant decât cel din stânga, pentru că nu numai că nu am găsit infrastructură, ci am găsit și suprastructuri, adică macarale. Ca să vă mai vorbesc de rezultate, avem uh, plăți fără rezultate de multe ori, un lucru foarte răspândit se pare ceea ce ar trebui să nu se mai întâmple pe viitor. Avem foarte multe exemple în acest sens. Am avut de asemenea și o coordonare inadecvată între Comisie și BEI pentru împrumuturile în domeniul maritim și pentru infrastructură. Procedura ar trebui să fie următoarea. Transparență din partea ambelor uh, actori implicați, uh, verificarea deciziilor, dar realitatea nu corespunde, așa cum am explicat în raport. Următorul punct, uh, crearea unui nivel de plecare similar, de exemplu, linii directoare pentru ajutoarele de stat, pentru investițiile în sectorul porturilor. Vedem că există um, o problemă în legătură cu aceste linii directoare pentru că există riscuri de competiție neloială din cauza lipsei de claritate la reguli. Vorbim, de exemplu, de macaroalele de care vă vorbeam, superstructuri în care anumite state membre nu primesc uh, fonduri publice, alte state membre primesc uh, ajutoare. Altele ne spun, de exemplu, și că notificările nu funcționează, o să revin însă când vorbim despre portul IA de vizer și de altfel și uh, controlul uh, uh, VAMAL, nu se știe, comisia nu știe ce se întâmplă și în alte părți nu știu nici ce proiecte sunt. Nu există nicio fereastră unică europeană pentru a raporta formalitățile. Acestea sunt rezultatele noastre principale după audit dar aș dori să mergem acum uh, după, la fiecare stat membru pentru ca să vă arătăm de ce nu suntem exagerați. În primul rând, primul exemplu, Spania Campamento. Un uh, port finalizat în 2004 a fost uh, un port și un um, port de containere de asemenea, de stocare containere, o zonă nu este, care nu este însă destul de mare din cauza că, faptului că vapoarele din ce în ce mai mari. Deci nu se poate folosi partea de stocare containere deloc. Am văzut, de exemplu, că a existat o problemă de eligibilitate deja în 2012 uh, și Parlamentul, Comisia Cont, a arătat că a existat o problemă de eligibilitate aici. Cu toate acestea, Comisia a continuat uh, să a evalua programul în martie și nu a constatat nicio problemă. Așa că am revenit uh, cu uh, lupa auditării și am avut o echipă complet nouă în 2015 pentru a avea rezultate obiective, rezultatul fiind foarte clar. Zona de stocare cont Uh, containere de 35 de hectare a rămas nefolosită din 2004. Suntem în 2017, nu s-a folosit niciodată, însă Comisia nu vede nicio problemă aici. Poate pot să vă explice, explice pentru că noi nu înțelegem de ce este așa. Al doilea exemplu, Italia, Taranto. Aici uh, aș fi putut să-i zic și Augusta, pentru care am mai fost încă o dată acolo, care era liber, era gol. Însă la Taranto avem de asemenea un uh, amplasament stocare containere gol am avut activități însă aici, e clar că aici au venit vapoare, dar s-a încheiat un acord între autoritățile portoare și terminal, apolatorul de terminal, în care ar fi trebuit să se facă mai multe îmbunătățiri de infrastructură pentru conectarea cu zona feroviară, cu rețeaua de transport. Nu s-au făcut, așa că terminalul a devenit inoperațional. De altfel, am și văzut um, că a fost finanțat acesta la început. Germania, ea de Weser, nu trebuie să vorbim numai despre Europa de Sud, iată că avem și în Europa de Nord probleme. Luăm portul IA de Weser din Germania, care este un port foarte mare de containere. După cum vedeți, avem 16-17% folosire de capacitate. Avem o altă problemă și anume că autoritățile germane nu au notificat două amendamente foarte mari în la contractul de concesiune. Comisia nu a urmărit aceste decizii și aș spune că rezultatul a fost că avem contribuabilii germani care trebuie să plătească 8,5 milioane de euro în 2015 și 2016 pentru a putea avea o situație reglementată și în plus, în continuare, este um, săpat râul Elbe pentru a putea avea vapoarele care să continue să vină din cauza dimensiunilor. Apoi alt uh, exemplu, Gdynia și Karlskrona în Polonia și Suedia s-au făcut tot felul de promisiuni de reducere a impactului total al um, transportului maritim pe mediu, însă din păcate nu s-au făcut progrese. Comisia totuși a plătit uh, toată finanțarea, în ciuda nici unui rezultat obținut, uh, deși fusese promis. Iată de ce noi am ajuns la anumite recomandări specifice pe care vi le voi expune acum și dau cuvântul domnului Gredix. Mulțumesc uh, foarte mult! Pe baza exemplelor critice pe care le-ați dat, spune domnul Herix, vreau să vă dau câteva recomandări despre care putem discuta. Prima parte se referă la îmbunătățirea calității cheltuirilor UE și a gestiunii fondurilor UE în general. Noi am propus Comisiei să, să reducă numărul de porturi care fac parte din rețea și să creeze un plan uh, european de dezvoltare a porturilor. Mai recomandăm și uh, o reducere a acordării de, um, de autorizări. Ar trebui să existe un principiu de one-stop shop, de ghișeu unic, pentru a mai reduce din capacitățile administrative și să se termine cu acordarea tacită a uh, unor uh, acreditări. De asemenea, dorim o îmbunătățire a acordării finanțării la porturile cu puțină performanță, investiții care nu sunt rentabile trebuie imediat monitorizate. Altă recomandare către comisie se referă la verificarea posibilității uh, de a avea între 2014 și 2020 um, finanțare pentru porturile de uh, stocare containere și să nu, pentru ca să nu mai avem uh, superstructuri care nu, sunt, uh, nu cad în domeniul de competență al autorităților publice și deci nu au ce să facă în această în acest domeniu. De asemenea, vrem o cofinanțare a unor porturi care de, o prioritizare a finanțării pentru ca ele să fie, de exemplu, alese și după felul în care se conectează cu alte, cu regiuni sau cu, um, sau cu regiunea din interiorul țării respective. Recomandăm de asemenea și să finanțăm infrastructuri de porturi doar atunci când există o nevoie foarte clară și care aduce în același timp și o valoare adăugată europeană și dacă există destule participare din partea investițiilor private. În ceea ce privește recomandările către Comisie în domeniul concurenței, recomandăm să continue să urmărească ajutoarele de stat cele care au fost uh, oferite să fie să fie urmărite. Cum am văzut la portul IA de Vezer, nu s-a întâmplat tot timpul acest lucru. Toate informațiile între Banca Europeană de Investiții și Comisie trebuie să fie uh, schimbate în timp real uh, și uh, pentru a avea o siguranță juridică cerem uh, linii directoare pentru acordarea de subvenții. În același timp, am dori ca să se îmbunătățească conectivitatea între Um, între transportul maritim și celelalte, să se simplifice procedurile vamale și să existe un uh, ghișeu unic în acest sens. Și mai am și o recomandare către statele membre care ar trebui să fie obligate să îi transmită comisiei în mod sistematic informații despre finanțarea porturilor pentru ca să avem uh, în fine o privire de ansamblu despre ceea ce se întâmplă. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Iată cam ce vroiam noi să spunem cât se poate de scurt pentru ca să vă spunem situația. Sper ca toate comentariile critice pe care le-am făcut și recomandările noastre să sublinieze bine necesitatea unor măsuri de reformă și uh, să putem să uh, contribuim așadar la o îmbunătățire pe viitor a situației. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, stimați raportori! Sunt oarecum șocată de ce ne-ați prezentat. Am avut cam aceeași discuție ieri despre aeroporturi și astăzi continuăm în aceeași linie cu porturile. Așadar, o să dau cuvântul coordonatorilor, dar trebuie să vă spun că ceea ce ne-ați prezentat m-au lăsat cu gura deschisă și m-au împietrit pur și simplu și deci nu cred că ar trebui să lăsăm baltă toate proiectele acestea de care utilizează atâtea fonduri publice degeaba. Domnule Vim Van den Kamp, dumneavoastră aveți cuvântul acum. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să vă spun că vă înțeleg uh, uimirea și împietrirea. Sunt în mare parte de acord cu uimirea dumneavoastră, dar vreau în primul rând să mulțumesc foarte mult curții de conturi și experților care ne-au prezentat raportul. dumneavoastră sunteți un uh, ghimpe în ochii instituțiilor europene și sunteți foarte bineveniți așa cum sunteți. E clar că Europa nu e foarte susținută de opinia publică și din nou raportul ne arată de ce. Și ne pune cu nasul în fața problemelor. Eu cred că dacă nu vrem să vedem aceste constatări în, într-un context politic, trebuie să ne fie rușine. Se cheltuiesc atâția bani și de ce se cheltuiesc? La ce servesc? Dar, doamnă președinte, două comentarii vreau să fac. Raportul se referă la perioada 2007-2013 și de atunci am mai ameliorat totuși lucrurile prin coridoarele TNT, am stabilit priorități, dar întrebarea care se pune este dacă e suficient ce am făcut. Vreau să formulez aceasta ca o întrebare, și anume prima. A doua întrebare pe care vreau să vă pun este dacă acum Curtea de Conturi a ales pentru prezentare cele mai proaste proiecte care există, pentru că nu se citește nimic în raport despre proiectele de succes. Și vreau să întreb dacă le-ați luat chiar doar pe cele care nu funcționau, pentru ca să nu cumva să se creadă că totul e rău. Dacă tot criticăm și nu e nimic bun, vorbim numai de eșec, să nu trebuie să uh, nu creăm o imagine falsă. Cu siguranță există și povești de succes. O să mai spun ceva mai târziu. M-a, m-a mișcat foarte mult o remarcă a Curții de Conturi despre relația dintre BEI și Comisia Europeană. Banca Europeană de Investiții finanțează porturi în Africa de Nord, în Maroc, și Comisia finanțează porturi în Spania, în sudul Spaniei. Păi uh, atunci uh, trebuie să nu ne mire că avem uh, prea multe macarale. Poate și BEI va putea reacționa la raport cât se poate de repede, la raportul Curții de Conturi. Chiar vrem să vedem ce opinie are despre el. Este clar că nu e același lucru, dar un vapor nu poate să intre decât într-un singur port, iar autostrăzile mării Brian Simpson vă spune ceva, poate, trebuie să fie considerate și ele atunci când stabilim prioritățile la investiții. Chiar dumneavoastră ați spus înainte și colegul Kramer va lua cuvântul mai târziu și va spune ceva. Avem o comparație cu porturile europene, cu aeroporturile, îmi cer scuze. Sigur, sunt foarte multe și e foarte frumos că toți primarii vor să aibă un aeroport uh, propriu, dar s-au schimbat timpurile și trebuie să fim mai stricți aici la investițiile pe care le facem. Nu mai putem să avem o mână spartă așa. Am uh, și o întrebare către comisie, sau mai bine zis către comisia noastră, de fapt. Ce se întâmplă cu cele 104 porturi cheie se continuă proiectele sau Comisia hotărăște după publicarea raportului că avem nevoie de priorități mult mai stricte? Unii primari o să se cam supere, dar nu mai e timpul să îi uh, fericim pe toți primarii. Trebuie acum să investim acolo unde e nevoie. Trebuie să o spun cu regret. Totuși, uh, echilibrul dintre nord și sud trebuie regăsit, pentru că s-a investit foarte mult în sud fără să fie neapărat de importanță economică și trebuie să fim și critici. Știm cu toții că țările baltice trec printr-o perioadă foarte dificilă, însă aceasta nu înseamnă că trebuie să um, mai construim portul unde nu intră vapoare. Cam atât, domnule, doamnă președinte, aceasta a fost ultima mea remarcă, dar am mai spus și un, ultima remarcă a vorbitorului dinainte, de la Curtea de Conturi, s-a referit deci la ajutoarele de stat. Și vreau să spun și eu ceva despre asta. S-au dat multe subvenții pentru porturile naționale, pentru ca ele să fie mai frumoase, să fie cosmetizate. Și aș vrea să știu acum de la Comisia Europeană ce se întâmplă cu recomandările și cum sunt puse în practică. Mulțumesc încă o dată pentru acest ghimpe pe care l-ați băgat, dar mi se pare foarte bun. Nu ne este teamă, dar vrem să avem curajul să ne uităm exact și la bârna din ochii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Van den Kamp. Doamna Meissner ale cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, înfricoșător raportul acesta. Bine că l-am auzit. Eu sunt și eu șocată. Nu se poate să ne vorbiți de aceste exemple, știu că toate erau înainte de mecanismul conectarea Europei, dar acum cu mecanismul acesta, cu TNT-ul, avem totuși reguli mai uh, grele de joc. Principiul use it or lose it, dacă nu folosești banii, pierzi. Nu se finanțează dacă nu se folosește. Ceea ce nu aduce plus valoarea europeană nu se finanțează, iar proiectele de care ați vorbit noastră erau de dinainte, dintr-un moment în care nu prea se uita lumea la ce alegea. De aceea vreau să vă întreb dacă aveți cumva la proiecte în curs uh, constatări de nereguli, chestiuni de criticat și m-ar interesa să știu dacă e așa. Fiind dat că vin din Germania, din secțiunea inferioară, aș, mă interesează portul ea de Weser, știu exact că este subfolosit folosit este sub capacități. Știu că eu eram în Parlamentul Regional când se discuta despre acest port sau au fost niște probleme de concurență în care nu se dorea concurența din partea portului, dar mă întreb uh, ce se întâmplă, nu-l cumpără cineva sau dacă vapoarele mari vor putea intra acolo, nu se poate să se reabiliteze, să fie din nou folosit. Știu că e o perspectivă germano-germană pe lucruri. Uh, momentan nu am uh, găsit o utilitate. Nu s-au mai trimit vapoare, trimis vapoare acolo. A fost o problemă germană. În fine, acum ca să revenim la ceea ce ați recomandat dumneavoastră. Avem uh, propunerea dumneavoastră de fereastră unică națională. Mi se pare foarte enervant, de exemplu, din 2015 trebuie să existe, obligația este să existe documente de uh, mărfuri uh, electronice și uh, statele membre au dormit, nu le-au realizat. Comisia probabil că scrie foarte mult, trebuie să scrie mai multe cărți albastre pentru a putea să le oblige să facă în fine ce trebuiau să facă. Ați mai spus altceva, ați spus că trebuie să avem o cooperare mai bună între BEI și Comisie. Și vreau să vă întreb în acest context nu a funcționat bine colaborarea în trecut sau în continuare nu merge bine? Pentru că ne-a zis că trebuie să fie îmbunătățită colaborarea, vă întreb în continuare, sunt problemele, nu știu dacă mă ascultați, nu uh, vă supărați, dar nu știu dacă mă ascultați. Bun, vă întrebam că spuneați că, spuneați că BEI și Comisia nu colaborează bine. Vă întreb dacă vă referiți la trecut sau dacă în continuare nu mai considerați că colaborează bine. Noi am plecat de la premiza că cu mecanismul conectarea Europei lucrurile merg bine, deci de aceea mă surprinde. Ați spus de asemenea că e nevoie de mai puține porturi cheie în rețea. Pentru infrastructura porturilor poate ar fi mai bine să avem mai puține porturi, câteodată însă e bine să avem și două porturi unul lângă celălalt. Uh, pentru mine însă problema se pune dacă ne uităm în general la transport, întotdeauna e mai ieftin să transporti mărfuri sau persoane pe apă decât pe șosele, deci poate că trebuie să ne gândim exact la imaginea totală, care sunt porturile care trebuie păstrate. Sunt de acord însă cu criteriul că trebuie să există o legătură cu țara cu interiorul țării, nu trebuie folosită infrastructura decât dacă este folosită și cu asta sunt de acord, deci foarte multe din recomandări sunt de acord cu ele și după cum ziceam, o să mă bucur să primesc răspunsurile din partea noastră. Mulțumesc, da, mulțumesc. Acum Michael Kramer. Dar v-ați înscris amândoi la cuvânt? Bine, vă dau dumneavoastră întâi cuvântul. Um, thank you, Chair. Da, pentru că sunt mai prezentabil. Mulțumesc, domnule președinte. E o poveste de groază ce auzim noi aici. Dar uh, e, e o poveste de groază pe care trebuie să o înțelegem. Pentru că noi avem rolul de a încerca să uh, punem o oarecare ordine în uh, modul în care ne investim banii. Vreau să vorbesc despre două lucruri. În primul rând, domnul Van de Camp a menționat ceva, și anume planul de dezvoltare uh, cuprinzătoare a porturilor europene, care face parte din recomandările către Comisie. E uh, uimitor. Avem uh, niște facilități portoare care sunt uh, apropiate din punct de vedere geografic și uh, folosesc și oferă aceleași servicii utilizatorilor, de ce să nu avem o abordare unitară, combinată, atunci când uh, decidem să alucăm o investiție într-una sau alta? Și uh, cel de-al doilea lucru pe care vreau să-l menționez, care mi se pare important, uh, tot ceva ce a spus un coleg, ar trebui încurajată comisia să dea în sfârșit un ghid, niște linii directoare pentru ajutoarele de stat către porturi maritime. Și știm asta. Eu, când uh, mă ocupam de dosarul porturilor maritime, să știți că aveam uh, capul acoperit în întregime de păr. Uitați cum arată acum. Deci, uh, e clar că tot ce m-am străduit să, să obțin atunci, din păcate, a ajuns la urechi surde, n-am reușit și suntem practic în același punct. Am vrut să subliniez aceste două lucruri, că mi s-au părut importante. Mulțumesc! Merci. Désormais, la parole est à... Mulțumim. Acum Dominic Riche. Mulțumesc, doamna președinte. Ați uh, spus că vrem să adăugăm încă o, o cărămidă la acest uh, edificiu. Sper să nu fie un edificiu mortuar. Van de Camp a spus că rezultatul global al politicilor de investiții în infrastructuri uh, lasă de dorit. Așa este, nu avem practic un rezultat global, nu avem o unitate în gândire. Uh, sunt aici câteva aspecte de subliniat. Ar trebui să simplificăm formalitățile administrative, e adevărat, dar uh, pentru asta e nevoie de ghișeul unic. Trebuie să um, putem înlesni operațiunile. Se uh, propune o politică a ofertei, într-un fel. Adică uh, e suficient să vii cu un proiect, să vii cu ceva în plus ca să atragi o activitate care nu există. Uh, nu cred că este uh, bine să gândim așa, pentru că rentabilitatea, mă gândesc la rentabilitate financiară, economică și socială, e bine, rentabilitatea nu funcționează așa, nu cu astfel de propuneri. Și o altă problemă, aș vrea să știu din exemplele pe care ni le-ați uh, arătat, cine a fost inițiatorul proiectului o colectivitate locală, portul însuși sau statul membru. Vreau să știu cine e autorul. Vreau să știu cine a validat acest tip de proiect și cine îl cofinanțează, pentru că nu doar noi, uh, instituția europeană, pierdem bani acolo, ci și uh, cofinanțatorul. Deci, întrebarea este unde e plus valoarea acestor proiecte europene? Apoi, statutul, între ghilimele, al acestor porturi. Știm că urmează uh, să avem uh, un uh, nou regulament cu privire la conectarea Europei, la CEF. Aș vrea să știu dacă nu cumva în anexe vom regăsi tocmai același tip de proiecte, proiecte care vedem că nu funcționează. Și știu că Europa, până la urmă, trebuie să decide, să selecționeze, dar cine îi propune această listă? Poate că trebuie făcută o analiză critică a acestor dosare, să vedem uh, cine este personalitatea juridică, autorul, uh, și să vedem uh, ce fel de justificare se dă finanțării pe care ne-o cere. Până la urmă, publicul este cel care suportă și plătește acest tip de proiecte. Și, în fine, ultima observație, pentru că văd că nu mai am timp, aș uh, dori să văd uh, Curtea de Conturi în calitatea pe care o are. Aș dori, așadar, să văd de la Curtea de Conturi uh, niște propuneri pentru măsuri ex post, pentru că vedem că rezultatele sunt dezastruoase, dar, până la urmă, banii au fost plătiți, uh, și ce facem? Rămânem cu paguba? Văd că, practic, există o impunitate totală. Nu se ia nicio măsură ex post de remediere. Așadar, aș vrea Curtea de Conturi să ne facă niște propuneri în acest sens și poate ar fi bine ca Parlamentul, Comisia și Consiliul să se gândească la această chestiune. Când vedem aceste rezultate incredibile ale proiectelor și ale banilor investiți, e bine, n-ar trebui pur și simplu să asistăm pasiv, ci să trecem la măsuri ex post, să avem un plan în acest sens. Să zicem că vin eu cu un proiect pentru un port sau un aeroport sau mai știu eu ce, nu prea sunt sigur că o să funcționeze, dar văd eu cum mă descurc și dacă nu merge, asta este nu îmi cere nimeni uh, uh, socoteală, nu voi fi tras la răspundere. Nu. Nu mai putem tolera acest tip de gândire. Eu cred că ar trebui să raționalizăm și să uh, consolidăm justificările ex ante, să existe un studiu de oportunitate solid, serios și să nu fie suficient criteriul de extindere a capacității. Sigur că e de dorit, dar dacă nu există o rațiune economică, nu este uh, necesar. Și știind uh, foarte bine că uh, Europa nu se mai scaldă în bani, finanțele sunt totuși limitate, deci trebuie să luăm măsuri. Mulțumim, domnul Kramer. Domnul Kramer, mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc în primul rând experților pentru raport. Mi se pare foarte bine că avem o curte de conturi critică, independentă și care are curajul să spună ce gândește și nu vine aici pentru ca să facă cosmetizări. La anumite puncte cred că ați fost foarte duri și comisia trebuie să știe ce face cu aceste comentarii, dar o să revin asupra problemei. E foarte important însă să învățăm din greșeli. Eu trebuie să vă spun că nu mă miră deloc ce mi-a spus, pentru că am vorbit deja de aeroporturi, am aflat ce se întâmplă în diferite țări la aeroporturile regionale și că totul este cofinanțat, mai ales că știm că lipsește foarte puțin câteodată pentru a avea o eficiență absolută, foarte puține fonduri lipsesc și o problemă. Bineînțeles că mai ales la porturi avem nevoie de o reglementare măcar națională. De fapt, e nevoie de una europeană. În Germania nici măcar nu avem o reglementare națională ci landurile sunt responsabile și avem 5-6 ministere care se ocupă de coaste în plus de asta. Deci nu este obligatoriu. Așa este. A, existat și o ceartă între Hamburg și Niedersachsen, Saxonia inferioară. Deci eu cred că nu, nu, ideea nu e să arătăm cu degetul pe ea de Weser, dar dacă, de exemplu, ea de Weser este în uh, secțiunea inferioară și pierde și Hamburgul din cauza acesta, trebuie să fie săpată Elba așa încât vapoarele mari pentru care a fost creat uh, să poată să ajungă acolo. E vorba de competență națională, ori se face un port nou, ori se îmbunătățește cel existent, dar nu amândouă, pentru că asta înseamnă o bătaie de joc uh, față de bani, ceea ce s-a întâmplat aici. Sigur că speranța moare ultima, dar uh, eu cred că problema a fost că ați uh, evaluat numai proiecte care s-au făcut uh, înainte. Să sperăm că cele acum, Lyon-Torino, de, Torino, de exemplu, 26 de miliarde proiectul respectiv, să vedem cum va fi rentabil acesta, că deja, deși este în perioada nouă de finanțare, are o problemă cu el. Trebuie să-i spunem Comisiei și că atâta timp cât nu avem un plan național pentru fiecare stat membru, nu putem să facem cofinanțare, pentru că altfel avem exact astfel de probleme. Cred că acum 10-12 ani am fost cu comisia noastră în um, Gran Canaria și am văzut acolo un port nou-nouț, fără niciun singur vapor. Ni s-a spus că e vântul atât de puternic că nu poate să intre un vapor în portul acela. Eh, poate ar fi fost bine să se informeze înainte. Nu înțeleg exact uh, cine are răspunderea aici, Păi, uh, răspunderea este uh, la cei care decid astfel de proiecte și care trebuie să răspundă pentru deciziile greșite. La fel se întâmplă și în alte situații. Nu se poate să continuăm așa și părerea mea este, de exemplu, la proiectele mari mai ales, că nu e vorba de o mm, relevanță politică, de politica transporturilor. Spun primarii, e bine pentru industria construcțiilor, dăm de muncă la oameni, e foarte bine și nu se gândesc la consecințe. Ați ales șase țări, n-ați putut să le alegeți pe toate, probabil, nu, cinci țări ne-ați uh, prezentat. Poate când vom lua alte cinci țări la analiză o să spunem foarte bine, dar ar fi bine dacă s-ar mai interoga și în alte țări ce se întâmplă. E important să se arate unde nu merg lucrurile. Dacă căutăm în trei locuri, în trei locuri vom constata probleme, e clar, dar câteodată unele lucruri sunt necesare din punct de vedere um, al politicii transporturilor. A spus însă ceva foarte important la început. Comisia nu știe și nu vrea să știe de nimic. Foarte tare acest atac. De ce nu cooperați? În sudul Spaniei s-a spus că sunt finanțate porturi cu bani europeni și pe partea elaltă a uh, mării, uh, în Maroc, se finanțează cu bani bei de ce nu se poate găsi o soluție, de ce nu se colaborează mai bine pentru ca să existe o eficiență mai mare. Eu m-aș bucura dacă Curtea de Conturi ar colabora cu Comisia pentru ca să nu primim tot timpul criticile ulterior, ci, din contră, să funcționeze lucrurile. Să vedem ce ne mai spuneți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kramer. Doamna Ayala Sender, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, sunt uh, de acord cu cele exprimate de domnul Kramer. Așa este, până la urmă, porturile sunt în concurență unele cu altele și uh, în loc să se specializeze, poate ar fi bine să coopereze, pentru că vedem că asta se întâmplă și în țara mea, în Spania. Există o presiune tot mai mare pusă pe porturi și Uh, încearcă cumva să eludeze această obligație, deși le este impusă, iar Curtea de Conturi uh, semnalează pe bună dreptate că există posibilități pe care am putea să le exploatăm în comun, însă fiecare vrea să aibă și trafic de containere, și uh, transport de cereale, și transport de pasageri. Și uh, vedem că e foarte greu să, să creezi facilități pentru navele foarte mari. Există însă și câteva elemente pozitive. Nu mă miră să știți acele imagini pe care ni le-ați arătat în prezentare, că mi-amintesc de când am avut un coordonator belgian, parcă, și ne-a arătat uh, imagini uh, aproape identice. Uh, consecința a fost însă că atunci coordonatorul uh, nostru, din păcate, a fost demis. Mă rog, în ce privește Italia, vedem că din 2012 la Taranto traficul a scăzut Uh, dar este o neconcordanță aici. Uh, dumneavoastră, în 2007, spuneți în prezentare că s-a instalat criza, deși eu știu că, în realitate, din 2006 s-ar putea ca această dată, deci, să fie inexactă. În ce privește portul din Polonia, dat ca exemplu, am uh, impresia că Curtea de conturi consideră că acest port este finalizat și că navele pot să intre direct în el. Să știți însă că nu așa e, um, nu e așa este situația pe teren. E vorba de Gdynia Karlskrona. Există o perioadă de șase ani între data de finalizare și de uh, funcționare la deplină capacitatea portului. Poate că ați nimerit chiar în această perioadă mai, uh, mai tulbure. Deci să țineți cont și de acest fapt. Două întrebări pentru comisie. În privința porturilor, ce trebuie făcut pentru acea planificare și de câți ani este nevoie pentru ca funcționarea să justifice investiția? Asta și pentru Curtea de Conturi. Și, în fine, se uh, are în vedere o recuperare a investițiilor acordate. Ce se întâmplă atunci când banii au fost prost cheltuiți? Se recuperează ei? Știu că, grație presiunii exercitate de Curtea de Conturi, Comisia Europeană a făcut niște eforturi în acest sens. Uh, Uh, poate că n-ar trebui să tragem concluzia aici în Comisia de Transporturi că toți acești bani au fost pierduți, au fost aruncați pe fereastră, pentru că uneori ei sunt recuperați în parte. Știu, uh, contribuabilul plătește, dar banii nu provin din bugetul european, ci din bugetele naționale. Și uh, cetățenii sunt cei care plătesc prin bugetul național. Mai sunt și alte porturi care beneficiază de ajutoare și care nu au fost cuprinse în studiul prezentat de Curtea de Conturi. Știți, există unele zone foarte sărace, mă gândesc la unele zone din Spania, unde șomajul este de 50% și uh, acolo uh, toată activitatea se bazează în jurul șantierului naval, care nu are suficiente conexiuni. Avem un uh, port finanțat de BEI și așa este atunci când uh, vântul suflă uh, dinspre Gibraltar, navele nu mai pot intra în port din direcția Algerului. Trebuie găsit o soluție dar uh, nu putem renunța la acest șantier naval. Știți uh, că recent uh, în acest șantier naval au fost fabricate, asamblate nave mari și noi avem speranță ca situația să se îmbunătățească. Deci ar trebui să ascultăm și alte voci, să dăm crezare și altor argumente, să nu uităm de criză. În Spania am avut și acea bulă imobiliară care ne-a mai bătut un cui în sicriu, dar în orice caz am traversat o criză. Președinta, vedeți deci că intervențiile se, uh, se învârt în jurul aceleiași problematici. Cine selecționează proiectele? Cine le controlează? Cine se asigură că aceste proiecte uh, care sunt inutile primesc totuși uh, finanțare. Și ce se întâmplă după? Vreau să reiau întrebarea lui Vim, pentru că Vim, Vim Vantecamp a spus Până la urmă, aceste proiecte vor trebui să fie redimensionate. Oare e nevoie de uh, proiecte de dimensiuni atât de mari, când poate uh, proiecte mai mici ar putea crea oportunități, uh, inclusiv locuri de muncă, și pe termen mai lung. În al doilea rând, rolul statelor membre. Cred că unele state membre supradimensionează aceste proiecte, își fac uh, niște bugete impresionante și, până la urmă, obiectivul de investiții nu funcționează, nu este folosit. Deci cred că ar trebui să cerem un control din partea Comisiei, dar și un control pe care să-l facă statele membre. Mulțumesc! Alors, on me dit, c'est Madame. C'est Monsieur Reuters qui va d'abord nous faire un petit point au nom de la Commission. În primul rând va vorbi domnul Reuters de numele Comisiei și apoi Uh, ultimul uh, cuvânt va fi spus de raportorul nostru pentru Curtea de Conturi. Doamnă președintă, vă mulțumesc că dați cuvântul comisiei și um, în nume personal vă felicit pentru numirea dumneavoastră și uh, vă repet, dorința noastră de cooperare. Sunt convins că aceasta va fi fructuoasă. Îi mulțumesc domnului Kramer pentru uh, buna cooperare în prima jumătate a acestui mandat și, dacă îmi permiteți, doamnă președinte, mă voi exprima în engleză de acum înainte, pentru că m-am pregătit în această limbă. Dear Chair, uh, ladies and gentlemen, Stimată doamnă președintă, doamnelor și domnilor, uh, Comisia a notat uh, a luat act de raportul Curții de Conturi și veți uh, primi un uh, răspuns uh, detaliat din partea comisiei noastre prin intermediul raportului publicat. Poate că nu se reflectă între conținutul acestui raport și uh, concluziile, în același timp însă uh, Comisia um, uh, împărtășește viziunea um, exprimată de uh, acest raport. Este nevoie de mai multă eficiență și de mai multă coordonare, mai ales în rețelele TNT uh, și în acest sens Comisia a realizat deja foarte mulți uh, pași în conformitate cu recomandările conținute în raportul uh, um, curții de conturi. În primul rând, Comisia a propus un nou regulament pentru porturile maritime pentru a garanta transparența financiară și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor portoare. Acest regulament a fost uh, recent uh, adoptat pe 22 ianuarie. Um, apoi, uh, programele de finanțare gestionate de comisie, cum este mecanismul pentru conectarea Europei, dar și altele, um, sunt mai precise datorită lucrărilor Parlamentului dumneavoastră, uh, asta și în cazul de TNT și mie. Acum avem um, o regulă foarte clară care spune că se finanțează că nu se mai finanțează suprastructurile. Și cred că astfel am răspuns uh, multor întrebări adresate de parlamentari, uh, precum și criticilor uh, puternice exprimate de Curtea de Conturi. Comisia lucrează, de asemenea, la mm, opt aspecte care au fost Eh, menționate aici. Este vorba despre mm, ajutoare, ajutoarele de stat. Am eh, publicat eh, o comunicare în acest sens și vom face și o actualizare a mm, exceptării generale în bloc care va fi publicată. Este vorba despre investițiile portoare care, se pot, care pot fi finanțate prin ajutoare, care pot beneficia de ajutoare de stat. Și cred că astfel avem o viziune bună asupra ceea ce se întâmplă în statele membre și asupra diferitelor proiecte. Și pentru această perioadă Au fost uh, puse în aplicare mai multe condiționalități exante pe care le folosim atât în cadrul mecanismului de interconectare a Europei cât și pentru uh, EFSI. Este vorba despre planuri uh, care trebuie adoptate înainte de punerea în aplicare a uh, investițiilor și avem și o analiză cost-beneficii care face parte din uh, proces atunci când trebuie luate decizii uh, de cofinanțare în cadrul MIE. Doamnă președinte, dacă îmi permiteți, investițiile portoare au o perspectivă de termen lung și trebuie să fie văzute pe perioade care se întind între 20 și 30 de ani. În cele 19 porturi evaluate, multe dintre ele s-au redresat după această perioadă de criză și uh, și-au uh, creat noi capacități, s-au extins capacitățile. Trebuie de asemenea să înțelegem dacă aceste investiții mai sunt posibile, pentru că uh, creșterea transportului de mărfuri prevăzută pentru Europa, care este confirmată de toți autorii, uh, va, se va ridica în continuare la 50%. Și aș mai adăuga că Comisia consideră că coordonarea între BEI și Comisie este este deja existentă prin procedura de consultare detaliată și cred că avem toate instrumentele necesare pentru a emite un aviz negativ, dacă va fi cazul, pentru un împrumut uh, de către BEI. Vă amintiți uh, uh, de lupta pe care am uh, dus-o atunci când a trebuit să stabilim lista acestor porturi. Se dorea să fie mai lungă și cred că este foarte important să avem um, stabilitate și în ceea ce privește rețelele TNT pentru a putea îmbunătăți aplicarea mie și pentru a mm, uh, răspunde perspectivelor pe termen lung de creștere și ocupare pe care le dorim pentru Europa și cred că um, până la urmă, dacă ascultăm uh, Eh, statele membre, poate că această listă va fi și mai lungă dacă luăm în calcul proiectele pe care acestea le dezvoltă. Sper că am răspuns majorității întrebărilor și sigur că um, Comisia stă la dispoziția uh, membrilor uh, Parlamentului pentru a răspunde unor întrebări mai uh, precise. Mulțumesc, președinte, mulțumesc uh, um, și raportorii uh, din partea pentru Curtea de Conturi uh, uh, doresc să completeze aceste răspunsuri. Aveți cam un minut, un minut și jumătate fiecare, pentru că nu mai avem foarte mult timp. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte multe întrebări mi-ați spus, o să încerc să răspund la ele cât se poate de bine. Ați spus, domnule Van den Cam, că am ales cele mai proaste proiecte, poate. Nu, nu a fost cazul, nu am ales cele mai proaste, am făcut o analiză și a, pot să vă spun cum am uh, făcut. Am ales în funcție de uh, importanța portului, în funcție de dacă au avut fonduri directe, dacă le-au primit sau nu. Uh, deci cam așa am lucrat. Iar uh, la proiecte am lucrat și în funcție de importanță. Nu am luat proiecte care au avut investiții minime și am lăsat deoparte cele mari. Dar, uh, ca să vă spun uh, încă ceva, am folosit după un sistem de șantioane și am ales între cele eligibile pe care s-a nimerit. Deci, Din motive justificate am făcut recomandarea pe care v-am prezentat-o pentru că prin această cerință s-au, uh, s-au disponibilizat foarte multe fonduri uh, și pe o perioadă lungă până în 2030, deci e foarte important ce se întâmplă cu ele. Dacă pot să vă mai dau un exemplu pe care l-am menționat și în raport, la pagina 45, la Marea Mediterană, Italia, Croația și Slovenia, pe care le-am analizat. Și acolo avem numai porturi cheie, Veneția, Trieste, Copa și altele, indiferent uh, cât de departe sunt unul de celălalt. Dacă ne uităm exact, vedem problematica Uniunii Europene. Fiecare stat membru încearcă să aibă porturile sale, dar dacă e să ne uităm după aceea la nivel european, găsim greu o justificare. N-are rost să avem atâtea porturi și să avem atâtea, atâtea fonduri disponibilizate cu atâtea adaptări care trebuie să făcute până în 2030. Vă dați seama că aceasta deja pune probleme. Apoi, altceva care este extrem de important este verificarea expost, pentru că nu avem date de la toate proiectele. Aceste proiecte sunt din trecut, într-adevăr, înainte de intrarea în vigoare a mecanismului corectare a Europei. Puteți să aveți însă încredere că vom uh, urmări situația și mai departe și că nu o vom lăsa să ne scoată uh, de sub control. În plus, uh, am vorbit despre modificarea regulamentului mm, um, mecanismul conectarea Europei. Nu are legătură ce am prezentat aici cu modificarea respectivă. Nu avem informații suplimentare. Nu știm dacă s-a schimbat ceva, nu am aflat să se fi schimbat ceva și deci lucrurile sunt reale. Am spus că, am vorbit cu comisia, comisia ne-a spus că au uh, făcut, au lansat o procedură dacă procedura nu acoperă problemele. Problema este că, din păcate, um, Comisia nu a fost uh, niciodată agresivă față de BEI, dar după aceea a criticat ceea ce s-a întâmplat. Deci trebuie să fim mai activi uh, la început, trebuie să încercăm să avem o abordare mai eficientă. Ați spus că facem o verificare doar ex post, într-adevăr aici trebuie să schimbăm lucrurile. Pe de o parte așa este, dar uh, noi nu putem decât verifica ex post. Vreau să vă atrag atenția la ce a spus domnul Kramer. Trebuie să învățăm din greșeli. Raportul nostru e pentru a nu repeta greșelile, iar măsurile uh, sunt aici pentru a lua, uh, măsurile trebuie luate pentru a avea îmbunătățiri până la urmă. Uh, Vreau să vă spun însă că am preluat și anumite recomandări. De exemplu, am spus că instrumentul finan- corecturilor financiare trebuie îmbunătățit. Comisia a spus că din 2014 până în 2020 lucrurile vor fi îmbunătățite. Da, este adevărat despre portul din Germania, am spus că mai trebuie analizată situația pentru ca să analizăm mai bine ce s-a întâmplat cu ajutoarele de stat și pentru a încerca să facem anumite uh, cereri de restituire. În proiectul Polonia-Suedia am arătat, de exemplu, că nu s-a procedat bine și, din nou, vom verifica ce se întâmplă cu această concluzie. Altceva ce vreau să vă mai spun, uh, pe care a menționat și doamna Sender, nu mai este aici din păcate, pozele nu sunt uh, niciun caz uh, un fotomontaj, ci sunt așa cum l-am găsit, am găsit situația, nu este cosmetizat nimic, nu este prezentat negativ. Și ca să mai răspund pe scurt la legătura cu uh, teritoriul și investițiile pe termen lung la proiecte. Um, da, bineînțeles că am analizat situația. Știm că investițiile în infrastructura portoară nu se pot vedea imediat dacă sunt rentabile sau nu, dar există multe exemple pozitive care au funcționat, din care putem învăța. Și trebuie să ținem cont că plecăm de la premisa că pentru a, avea, uh, pentru a putea face îmbunătățiri, avem uh, aceste studii, avem o analiză costuri-beneficii. Trebuie folosite aceste analize. Ele pleacă mereu de la premiza că veniturile nu vin după 5-10 ani, ci trebuie să vină încă de la început. Sunt operatori privați, sunt utilizatori privați care încep să vină în porturi, care au nevoie de fonduri și deci uh, pentru a putea avea o investiție rentabilă, trebuie să se vadă imediat. Nu putem să spunem, mă, așteptăm 5-7 ani pentru că nu se întâmplă nimic al început și nu-i grav. E foarte, e foarte clar că e vorba de fonduri foarte mari și uh, foarte multe și trebuie să ne uităm la aspectul economic. Doamna președinte, vreau doar să mai spun ceva, vreau să mai răspund la 3-4 întrebări și dau cuvântul colegului meu care va răspunde la ele. The, the main... Voi fi foarte succint. Este o problemă de criză? Nu, nu. Așa cum a spus domnul Riche, este o problemă de interes comercial. Uh, construcția a fost făcută, acum să vedem dacă vin uh, navele. Da? Banii erau disponibili uh, și atunci am făcut ceva și acum vedem dacă a dus la un rezultat. Asta este unul din motivele uh, pentru care am zis că n-ar trebui să mai continuăm și ce ar trebui, în același mod și ar trebui să ne axăm pe conexiuni, pe interconexiuni. Domnul Van den Kamp, noi ne-am uitat la perioada 2010-2015, uh, am avut uh, două cazuri aici și am văzut că um, agenția are o strategie mai solidă acum de selectare a proiectelor uh, din punct de vedere regional, dar sunt și cazuri în care um, mecanismul nu a funcționat așa de bine și rămâne loc de îmbunătățire. Statele membre încearcă acum să implementeze un mecanism național uh, de fereastră unică până în 2020 și din punctul nostru de vedere acest lucru este necesar. Președinta, mulțumesc foarte mult domnilor raportori. Uh, um, ne-ați uh, clarificat puțin uh, lucrurile. Ne-am dorit să putem continua, însă timpul a trecut. Acum este rolul nostru al parlamentarilor să extragem concluziile necesare pentru ca uh, aceste derive să nu mai existe pe viitor în urma celei mai bune cooperări pe care o putem avea cu Comisia Europeană. Dragi colegi, uh, următoarea ședință va avea loc pe 27 februarie, începând cu ora 15. Ne revedem așadar pe 27 februarie la ora 15 și până atunci uh, vă urez poftă bună și spor la treabă. Mulțumesc!